Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich Doamnelor și domnilor, reluăm ședința pe care am suspendat-o ieri. Bine ați venit la Comisia de Control Bugetar. Astăzi, în, înainte de amiază, avem o audiere publică pe tema asistenței uh, financiare provenind de la bugetul Uniunii Europene pentru Grecia. Noi aici la Comisia de control bugetar discutăm eficacitatea cheltuirii uh, banilor publici, pentru că foarte mulți cetățeni europeni sunt îngrijorați de evoluțiile care se manifestă în anumite părți ale Uniunii Europene și asistența financiară pentru state ca Irlanda, Portugalia, Spania și Grecia este importantă din acest punct de vedere. În Grecia, Există o asistență financiară specială, este vorba de un grup operativ, de o task force care funcționează acolo și astăzi dorim să discutăm cu mai mulți experți despre cum a putut să asiste Grecia acest grup operativ și dacă ajutorul, acest ajutor oferit a fost uh, acceptat de guvernul Greciei, care au fost problemele care au uh, apărut și care sunt învățămintele pe care trebuie să le învățăm pentru viitor. Este vorba de continuarea liniei urmată întotdeauna de Comisia de Control uh, Bugetar, așa cum se definește acest lucru în anexa 7 a regulamentului de procedură. Și mă bucură faptul că astăzi, la comisia noastră, am putut să invităm uh, experți uh, cunoscuți. În primul rând, doresc să-l uh, salut pe Horst Reichenbach. Dumnealui este conducătorul, conducătorul acestui grup opera, operativ al Comisiei Europene pentru Grecia. Bine ați venit, domnule Reichenbach. De asemenea, îl salut și pe domnul Stefanos Manos, fostul ministru pentru economia și pentru și ministrul de finanțe din Grecia. Bine ați venit, domnule Manos. Și mai târziu, alături de noi, va veni Normund uh, Poppens, directorul adjunct de la Direcția Generală Regio de la Comisia Europeană și pe domnul Peter Stub uh, Jorgensen, directorul Direcției Generale a Ocupării Forței de, de Muncă și Ben Knappen, directorul Băncii Europene de, de Investiții și domnul Bertram Wolf, directorul Institutului Bruegel, de aici din uh, Bruxelles. Deci vom primi foarte multe informații importante pentru noi și, doamnelor și domnilor, înainte să dau cuvântul uh, raportorului, colegului nostru Iorgo Hatzimarkakis, Aș dori să mă refer la următorul punct. În Parlamentul European am pus timpuriu această întrebare. Dacă sunt folosite fondurile europene? Este un uh, raport de care m-am ocupat eu pentru Parlamentul European și am văzut foarte bine că fondurile structurale și de coeziune în anumite state nu sunt suficient de bine absorbite. Închipuiți-vă că există anumite fonduri care nu sunt uh, folosite. Este o percepție diferită de ceea ce se discută în opinia publică. Dacă este să analizăm fenomenul în detaliu, înțelegem că există o diversitate de cauze. Nu este vorba doar de fondurile de cofinanțare, importante sunt și uh, importantă este capacitatea administrativă, de exemplu, și sper că astăzi vom afla mai mult despre adevăratele cauze care explică de ce Grecia atât de mult timp a avut probleme cu absorția fondurilor europene. Chiar dacă există foarte multe persoane în Grecia, foarte multe IMM-uri din Grecia care uh, sunt foarte performante când vine vorba de exporturi, dar primesc foarte greu credite Chiar dacă există comune care ar dori să primească mai multe fonduri, dar nu pot să facă acest lucru din cauza lipsei capacității administrative și până la urmă discutăm de un ajutor practic. Până la urmă se discută foarte mult de acest concept, dacă plătim, cine plătește și cine nu. Cred că această întrebare nu este cea esențială pentru noi, ci important pentru noi toți este să ajungem în Europa la structuri durabile Trebuie să ne îndepărtăm de la discutarea acestor uh, mecanisme temporare de salvare și să ajungem la o economie funcțională durabilă, să avem instituții care funcționează, administrații care funcționează. Acestea sunt elementele care au un rol esențial și um, astfel trebuie să facem și o legătură cu discuția despre bugetul european. Bine ați venit tuturor din nou și acum voi da cuvântul raportorului pentru a ne prezenta um, intro, o introducere. Uh, aș dori să vă spun că ieri a fost găsit un iPad. Cineva din uh, colegii noștri și-a uitat iPad-ul aici. Uh, și îl rog să ia contactul cu, ia legătura cu colegii de la secretariat pentru a-l recupera și datorită faptului că există o grevă, cafeaua nu va fi servită în sală, ci puteți să o luați din afara sălii doresc să mai spun că ședința noastră este transmisă pe internet și există un regim lingvistic extins și acum dau cuvântul colegului nostru Hatzim Markakis. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Reichenbach pentru că a venit alături de noi. Această întâlnire a fost, uh, a fost pregătită deja de câteva luni. Am amânat-o și mă bucur că ați venit alături de noi, domnule Reichenbach. Mă bucur că și domnul Ștef- Stefanos Manos a reușit să vină. Tema pe care o discutăm uh, astăzi și întrebarea la care trebuie să răspundem astăzi este dacă, așa cum a spus și domnul președinte foarte bine, dacă banii contribuabililor europeni sunt cheltuiți într-un mod în care să uh, primim și un uh, profit în urma uh, acestor bani. Nu știu, prezentarea nu funcționează. Dacă, trebuie, dacă analizăm declarația misiunii acestui grup operativ, vedem foarte clar că această, acest grup operativ este o resursă pusă la dispoziția autorităților grecești pentru a ajuta la crearea un, unei uh, greci moderne și uh, prospere, caracterizată de oportunități economice și de echitate socială și așa mai departe. Mie mi se pare că în uh, vara anului 2011 această misiune a început foarte bine și acesta este motivul existenței grupului dumneavoastră. Dacă este să vedem ce se întâmplă în viața reală, opinia Comisiei Europene este următoarea. Acest grup trebuie să identifice, să, co- să coordoneze asistența tehnică, uh, ținând seama de necesitățile Greciei, pentru a realiza termenii programelor de ajustare impuse de Uniunea Europeană și de femei. Dar, dacă este să analizăm uh, unul din obiectivele acestei misiuni, o Grecie prosperă, vedem că șomajul crește în mod dramatic an după an. Uh, cifrele din aprilie acest an ne spun foarte clar că în Grecia există o rată a, a șomajului de 27,2%. Cred că se află pe primul loc din Europa, în Europa, din păcate împreună cu Spania. Al doilea punct pe care doresc să-l subliniez este întrebarea legată de imigrație mai mult de unul din doi tineri nu au un loc de muncă. O rată a șomajului între tineri de 62% cu, și tendința este în continuare de creștere. Deci este vorba de o generație care nu mai are niciun uh, viitor și cred că dacă acest lucru se va continua, vom răpi viitorul întregii țări. Vă aduc aminte ce a spus uh, domnul Martin Schulz în discursul ținut în fața Consiliului care a spus că trebuie să recunoaștem în cele din urmă că și tineretul are aceeași importanță sistemică ca și sectorul bancar în Europa. De asemenea, comisarul Andor, care este responsabil pentru politicile sociale ale Uniunii Europene, recent a declarat, cred că săptămâna trecută, că a trecut la o inițiativă directă pentru a înlătura obstacolele birocratice. Acest punct este unul important pe care poate îl vom discuta mai târziu. Exact ceea ce ar trebui să facă această misiune pentru Grecia. Pentru că se pare că, din anumite puncte de vedere, Uniunea Europeană nu obține rezultatele scontate prin uh, aceste fonduri. Tocmai de aceea m-am referit la acest fenomen de imigrație Misiunea pentru Grecia încearcă să creeze mai multe locuri de muncă, punând accentul pe, uh, pe pregătire uh, vocațională și așa mai departe. Și, domnule Toerer, știm foarte bine că foarte că uh, imigrația din Grecia spre Germania a crescut cu 43% în anul 2012 uh, în comparație cu 2011 și uh, parcă ne aflăm din nou în anii 60 când tatăl meu a imigrat din Grecia în uh, Germania. Cred că se repetă istoria. Când vine vorba de IMM-uri apoi, un factor foarte important pentru a ajunge la creștere economică prin absorbirea fondurilor europene, Trebuie să înțelegem că doar un mic procent din IMM-urile din Grecia au beneficiat de asistența financiară acestei misiuni speciale pentru Grecia și este clar că majoritatea IMM-urilor nu au acces la aceste fonduri. Aceasta este o problemă majoră pe care trebuie să o discutăm astăzi planificarea unor proiecte, coordonarea uh, programelor, împărtășirea informațiilor, din păcate toate aceste lucruri nu duc la crearea de locuri de muncă. Haideți să discutăm și despre echitatea socială, care este un alt uh, obiectiv al acestei misiuni. Vedem că 3 milioane de greci trăiesc uh, în pragul sărăciei. 500 de mii de copii uh, au probleme de supraviețuire în uh, familii care nu le pot oferi uh, bazele pentru o viață normală. Și vedem, domnule Reichenbach, că la doi ani după ce v-ați uh, început această misiune, Grecia se află într-o criză socială. Nu este o critică adresată dumneavoastră, dar trebuie să avem această discuție care sunt uh, obstacole pe care trebuie să le înlăturăm pentru a depăși această situație. Știu că există colegi din uh, Franța, din Germania, din uh, Olanda care au uh, condus diferite misiuni în Grecia și mi se pare că ceea ce s-a făcut până acum este insuficient. În plus, ne confruntăm cu o problemă majoră în sectorul sănătății, un alt sector de care vă ocupați și dumneavoastră. Mii de pacienți nu își pot permite să cumpere uh, medicamentele necesare, nu se poate oferi îngrijirea medicală tuturor pacienților și poate cea mai groaznică um, cifră se referă la numărul de sinucideri care a ajuns la niște recorduri, de fapt. Uh, s-a ajuns la dublarea ratei um, de sinucideri. În acest moment discutăm de două persoane care se sinucid în fiecare zi. Este cea mai mare rată de pe planetă în ultimii doi ani. Nu doresc să discut în profunzime aspectele legate de evaziunea fiscală, pentru că și acest punct este legat de echitatea eh, socială și de ce povara este purtată în Grecia mai mult de săraci și nu de cei bogați, este evident că nu, trebuie să, nu dorim să ne concentrăm astăzi pe evaziunea fiscală, dar aș dori să subliniez faptul că această bunăstare creată în Grecia, când vine vorba de uh, venitul național, este legată de, de taxarea uh, clasei de mijloc și a celor săraci și nu neapărat a bogaților. Și mi se pare că această situație este dificil de depășit în acest moment. Aș dori să-mi subliniez un uh, punct foarte important care este legat de punerea în aplicare asistenței financiare. Este vorba de reforma administrativă și despre cum Uh, profităm de aceste mecanisme uh, de modificare în Grecia pentru a folosi aceste fonduri. O problemă majoră în Grecia este faptul că totul trece prin capitală. Orice decizie, există foarte multe modele în Europa. Spania, de exemplu, și-a modificat acest sistem. Desigur, Germania ca stat federal Um, aici există o responsabilitate directă a landurilor pentru aceste fonduri. În Grecia, în urma unei reforme, s-a încercat îmbunătățirea absorției fondurilor europene în regiuni prin implicarea regiunilor mai mult a autorităților regionale în acest proces, însă vedem că în continuare, uh, sunt favorizate orașele și se uită puțin de, perifer- de regiunile periferice. În anul 2012 ne-am întâlnit cu domnul Reichenbach aici la Bruxelles. Um, guvernul grec a venit și el la această întâlnire. Am încercat să deschidem diferite can- canale de comunicare între misiunea specială pentru Grecia și diferitele autorități guvernamentale și regionale din Grecia. Din păcate, informațiile de care dispune ne arată că această colaborare nu se desfășoară la un nivel suficient de înalt și aș dori să vă întreb câte persoane din misiunea specială pentru Grecia lucrează în regiunile periferice din Grecia, astfel încât comunicarea cu autoritățile respective să funcționeze mai bine. Aș dori să știu câte persoane au lucrează, operează în aceste zone periferice, pentru că cifrele pe care le avem la dispoziție, da, și dumneavoastră ne-ați trimis aceste cifre, ne-ați uh, răspuns în numele Comisiei la întrebările legate de câte fonduri folosiți. Deci știm foarte bine ce s-a întâmplat în anul 2011 și în anul 2012 și cifrele ne arată foarte clar că investim 840.848 de euro prealocați pentru anul 2013. Mie nu mi se pare că ar fi o sumă foarte mare și aș dori să știu care sunt efectele concrete ale acestei investiții. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Reichenbach, pentru răspunsurile dumneavoastră și, în uh, final, um, voi voi, mă voi referi la chestionarul red, redactat prin intermediul uh, mediilor de comunicare socială. Am uh, întrebat uh, partenerii și părțile interesate din Grecia despre opinia lor vis-a-vis -vis de impactul misiunii pentru Grecia Comisia Europeană, pentru că Uh, aceasta fusese ideea inițială de a atenua puțin uh, austeritatea impusă de Troica în Grecia și uh, diverse persoane ne-au uh, propus anumite întrebări și principala îngrijorare a fost legată de faptul că această misiune specială pentru Grecia nu a atenuat uh, impactul austerității în Grecia. Apoi toată lumea s-a întrebat la ce se poate aștepta pentru viitor. Și aici vedeți rezultatul uh, sondajului pe care l-am făcut noi. Dacă oamenii au considerat că misiunea specială pentru Grecia a avut succes sau nu și majoritatea vastă spune că nu. Și la întrebarea cum putem depăși această situație, pentru că uh, acest acest rezultat nu este unul reprezentativ, este pur și simplu rezultatul a trei zile de întrebări. La acest sondaj au participat cam 500 de persoane. Însă vedem foarte bine care este percepția uh, vis-a-vis -vis de rezultatele um, acestui grup uh, operativ al Comisiei și trebuie să ne întrebăm cum putem lucra mai bine pentru că, în ciuda prezenței acestui tax force în Grecia, condițiile de viață se înrăutățesc în mod dramatic, chiar dacă imaginea generală în Europa s-a îmbunătățit, eficacitatea cu care sunt folosite fondurile europene este pusă sub semnul întrebării. Uh, nu există cifre clare legate de personalul uh, angajat, condițiile în care lucrează acesta și apoi uh, percepția rezultatelor nu este deloc uh, satisfăcătoare. Drept urmare, considerăm că uh, misiunea specială a Uniunii Europene ar trebui să se concentreze pe viața reală, pe problemele reale ale cetățenilor, pe depășirea acestei prăpăstii între bogați și săraci, pe sprijinirea periferiei, pe o structură mai clară, și pe o măsurare a eficacității. Vă mulțumesc, domnule Reichenbach, pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Iorgo Hatzimarkakis. V-ați referit la multe întrebări care ne demonstrează cât de bine cunoașteți această temă, având uh, informații de la fața locului și acum așteptăm cu nerăbdare să vedem care este părerea experților și aș dori să dau în primul rând cuvântul lui Horst Reichenbach și voi cere fiecărui expert să respecte calendarul stabilit, 15 minute plus minus câteva minute. Sper să aveți suficient timp la dispoziție. Îmi cer scuze, însă Borislav Liberațchi vicepreședintele comisiei noastre, mă va înlocui după câteva minute. Și acum dau cuvântul domnului Reichenbach. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această invitație. Cred că uh, după 20 de luni aproximativ de muncă acestui task force, este cât se poate de adecvat ca în Comisia de Control Bugetar să analizeze modul în care acest uh, grup operativ a lucrat, mijloacele financiare ce au fost acordate și efectul uh, pe care l-a avut activitatea acestui grup. Deci mă bucur să vă pot răspunde la întrebări astăzi. În primul rând, raportorul a oferit deja câteva informații referitoare la mandatul grupului nostru operativ, mandat uh, pus la punct la începutul activității noastre în septembrie 2011. Este vorba de două componente principale. În primul rând, coordonarea asistenței tehnice pe care uh, Grecia, de care Grecia are nevoie pentru a uh, putea respecta uh, programul de ajustare UE-FMI. Deci este ceva foarte specific. Um, respectarea programului de asistență din partea UFMI și apoi să recomandăm uh, măsuri legislative de reglementare administrative uh, pentru a ajuta uh, absorpția fondurilor europene. De asemenea, trebuie să vă spun că Task Force-ul are acum 58 de membri sau personal, 31 în Bruxelles și 27 la Atena. Prezentarea pe care v-am pregătit-o este destul de cuprinzătoare și eu în prezentarea mea orală mă voi, prezenta, mă voi concentra asupra aspectelor principale pentru că altfel ar dura prea mult timp, dar cred că pentru cei interesați ar putea să aibă un oarecare interes să uh, studiați mai îndeaproape, mai ales aspectele financiare pentru care dumneavoastră aveți o responsabilitate specială în această comisie. Am să vă ofer o imagine de ansamblu a diferitelor domenii în care este implicat uh, grupul nostru operativ. Bineînțeles, politică de coeziune și acces la finanțare. Voi intra, vă voi da un exemplu în acest sens mai târziu, dar apoi mai vedeți o serie întreagă de activități și cele trei domenii politice în care ne-am concentrat împreună cu alte organizații internaționale din statele membre uh, sunt buget și taxare, reforma administrativă și, uh, afaceri, uh, și mediul de afaceri. Sunt locurile în care slăbiciunile structurale sunt cele mai vizibile și, drept urmare, în aceste domenii ne-am concentrat eforturile. Modul în care s-a, pro- procedat a fost să cooperăm foarte strâns cu statele membre și cu organizațiile internaționale, dar aș vrea să subliniez că punctul de pornire al tuturor activităților noastre este uh, o solicitare din partea autorităților uh, elene. Modul în care acest grup operativ își direcționează resursele este central pentru munca acestui grup operativ. Vedeți în acest um, slide um, un număr de domenii politice și cam proiect și unele proiecte aferente, voi reveni la unele dintre ele. În ceea ce privește metodele de furnizare asistenței, primul, uh, prima cale de uh, a aborda acest, acest subiect este împreună cu autoritățile grecești, să identificăm ce trebuie făcut, uh, să vedem unde consideră um, ei că sunt cele mai mari slăbiciuni și apoi să cădem de acord asupra uh, modului în care se pot face progrese. Și asta s-a făcut de cele mai multe ori sub forma de foi de parcurs, strategii și planuri de acțiune în majoritatea domeniilor pe care vi le-am descris înainte. Așa s-a uh, procedat. Au fost identificate anumite puncte în mod concret împreună cu autoritățile grecești. Pentru asta și pentru munca pregătitoare au avut loc multe misiuni ce țineau de diagnostic, uh, s-au făcut ateliere, formări, vedeți că cifrele sunt substanțiale și, între timp, 20 de state membre au oferit uh, ajutor, asistență din partea unor experți. Mm, are loc uh, o coordonare prin intermediul unor reuniuni organizate în mod regulat cu statele membre și cu organizațiile implicate statele membre cele mai active le puteți vedea pe slide. De asemenea, a existat posibilitatea de a face apel la experți uh, din domeniul privat și vedeți că s-a semnat un număr mic de contracte cu consultanți uh, privați și, nu în ultimul rând, pentru implementare, vedeți că nu au fost suficiente numai măsurile uh, luate pe termen scurt, s-au identificat drept urmare și proiecte pe termen lung. O imagine de ansamblu asupra aspectelor financiare. Vedeți că este un buget um, gestionat la nivel central um, din, din bugetul european. Este vorba de aproximativ 847.000 de euro. În ceea ce privește concentrarea, expertiza este conformă cu cele trei domenii pe care le-am uh, le-am arătat, domeniul bugetului, reforma administrativă și mediul de afaceri. Proiectele de asistență pe termen lung, care au fost finanțate prin fonduri europene de la nivel central, au fost alocate pentru o serie de organizații, au fost asigurate de către o serie de organizații internaționale, și dați-mi voie să spun de la bun început, uh, grupul nostru operativ nu are fonduri proprii la dispoziție. Fondurile provin din fonduri structurale, din fondul social și din uh, fondul de dezvoltare regională. Iar gestiunea financiară este făcută în numele task force-ului de către un ofițer de la DG Ocupare. El este, este un ofițer delegat um, care um, se ocupă de asta și uh, va fi alături de noi astăzi pentru a face o prezentare. Vedeți aici contractele încheiate de, prin fonduri uh, gestionate la nivel central sunt, uh, se concentrează asupra organizațiilor internaționale care oferă expertivă specifică pentru reforme structurale, dar de asemenea au existat două contracte cu OCDE finanțate din resurse uh, grecești. Acestea sunt la Acestea sunt, uh, stau la baza îmbunătățirilor potențiale în domeniul de mediu din Grecia. Vedeți că finanțarea principală a venit din FEDER și din Fondul Social European într-un mod uh, destul de uh, echilibrat. Mai sunt și alte proiecte care sunt în pregătire, uh, domeniul sănătății, domeniul comercial, dar bineînțeles și reformele administrative. Toate aceste domenii au potențialul ca pe termen mediu să aducă efecte pozitive, însă pe termen scurt, în mod clar, situația din Grecia după cinci ani de austeritate, s-a degradat, iar șomajul și aspectele sociale sunt uh, domeniile care uh, sunt sursa cea mai mare de îngrijorări. Eu aș dori să mă concentrez asupra ceea ce spunea și președintele Teurer în remarcile sale introductive – și anume importanța de a oferi lichidități pentru economia reală și mai ales pentru IMM-uri. Uniunea Europeană a creat uh, Fondul European de Investiții, Banca Europeană de Investiții, prin intermediul unor intermediari și prin așa numitul ETEAN s-a creat o bază pentru oferirea de fonduri pentru întreprinderi. Și vedeți cifrele pe diapozitiv. În totalitate 2,6 miliarde de euro puse la dispoziție, mai mult de 1% din PIB-ul um, din PIB-ul grecesc. Dar vedeți că și plățile făcute până acum sunt foarte modeste noi suntem într-un dialog uh, activ cu sectorul IMM-urilor și cu băncile pentru a îmbunătăți această situație. Pe următorul diapozitiv puteți vedea distribuția uh, în, în băncile, în cele cinci bănci uh, în care curg fondurile din, de la BEI și din celelalte surse. Din nou, suma, uh, uh, imaginea este similară, doar că vedeți uh, distribuția pe bănci. Aș dori să concluzionez prin să, să ajung spre final dându-vă câteva exemple a modului în care acest task force a ajutat. În primul rând, uh, reforma administrației centrale este o prioritate foarte importantă din toate punctele de vedere. S-a, dus la bun sfârșit evaluarea majorității dintre ministerele din Grecia. Este vorba de aproximativ 200.000 de persoane angajate și s-au adoptat se, se discută și o parte au fost adopta, adoptate măsuri uh, de reorganizare. Uh, există un consiliu de reformă um, care a fost creat în urma recomandării raportului OCDE referitor la administrația centrală. Iar uh, grupul nostru operativ a lucrat pentru implementarea acestuia. Unul dintre uh, aspectele cele mai importante în Grecia se referă la, conces, uh, la concesiunile pentru autostrăzi făcute în ultimele 20 de luni. Uh, aici um, beneficiul pentru PIB este enorm. Au început lucrările în aprilie 2013, lucrările la fața locului. Pre notificarea pentru stabilirea finală a lucrurilor, astfel încât munca să poată fi finalizată conform noului program, va urma în această săptămână și ne aflăm în fața perspectivei ca, în sfârșit, după luni și ani de incertitudini referitoare la aceste proiecte, lucrurile o vor reporni și Parlamentul va putea uh, adopta un mod de a continua. În ceea ce privește facilitarea exporturilor, s-au, dus, s-au desfășurat o serie de activități. Se dorește reducerea uh, poverii uh, sarcinii administrative cu 50%, ceea ce ar putea crește exporturile grecești cu 10%, cu, bineînțeles, un uh, efect pozitiv asupra ocupării și creșterii. În mod foarte concret, s-au făcut uh, s-a făcut o evaluare a controalelor în uh, două produse de export foarte importante și s-au făcut recomandări pentru simplificare. Apoi, sistemul uh, judiciar este unul care Uh, de multe ori funcționează greoi, uh, deciziile în instanță durează uh, uneori 5 ani, deci durează 5 ani până să se ajungă la o sentință, de aceea s-a sprijinit ideea sistemului de mediere împreună cu Ministerul Justiției dorim să oferim, să facem în așa fel încât posibilitatea de mediere să fie Uh, oferită, dar în același timp să și creăm conștientizare în rândul publicului că există această posibilitate. Este important să avem o campanie de comunicare care de altfel a și fost începută de curând. Un ultim exemplu, pe care nu îl veți vedea pe diapozitiv, este munca anticorupție. Guvernul elen a adoptat de curând o lege care va face ca corupția să fie combătută într-un mod mai sistematic. S-a numit un coordonator și un consiliu de, sub, de supraveghere uh, care să ajute acest supraveghetor, uh, acest coordonator în a uh, coordona lupta anticorupție în Grecia. Conclu- pentru a trage unele concluzii, activitățile de asistență cuprind foarte multe domenii, asistența tehnică uh, trece în mod progresiv de la analiză înspre implementare, nu este uimitor faptul că a durat ceva vreme acest lucru, pentru că task force-ul există de 20 de luni, dar între timp, uh, vă da, știți și dumneavoastră, au existat uh, mai multe schimbări. Uh, președintele actual este la putere de mai, de mai puțin de un an. Există o cooperare cu autoritățile um, elene și avem o perspectivă de a continua această cooperare până în dou- la mijlocul lui 2015 și pentru a mă întoarce la ideea uh, asumării de către um, Grecia a acestor proiecte, nu pot decât să spun că impactul uh, sprijinului oferit prin asistența tehnică depinde de uh, leadership-ul uh, și voința arătată de către partea Elena. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Reichenbach, pentru prezentarea dumneavoastră. Există persoane care doresc să vă pună întrebări. Vom putea însă discuta la ora 11, pentru că oricum suntem în întârziere cu 15 minute. Acum am să-i dau cuvântul domnului Stefanos Manos, fost ministru al economiei, dar nu numai. Perso- este o persoană care în ultimii 20 de ani a tras semnalul de alarmă referitor la cheltuielile excesive din Grecia. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. O să încerc ca, în primul rând, să vă fac o prezentare a situației în Grecia, așa cum o percep eu. Fiindcă, prin această prezentare, aș dori să presar unele observații privind activitatea grupului operativ. Înainte de a începe, dați-mi voie să mulțumesc domnului Reichenbach pentru empatia de care a dat dovadă față de Grecia în desfășurarea activității uh, în fruntea grupului operativ. Progresul privind ajustarea fiscală în Grecia a fost impresionant. Cheltuielile fără dobândă în 2009 au reprezentat 113 miliarde de euro. Acestea erau cheltuielile totale în anul 2009. Anul acesta, ă, cifra va scădea la 79 de miliarde. Deci o reducere de 30% în 4 ani în ceea ce privește cheltuielile guvernamentale. Impresionant! Această ajustare a fost făcută posibilă prin reducerea substanțială a salariilor și asigurărilor sociale. am avut uh, un bilanț primar negativ de 24 uh, de miliarde în 2009, iar anul acesta ne așteptăm să avem un bilanț uh, de zero. Deci am rezolvat problema bilanțului primar în ultimii patru ani. Această realizare a avut, a adus cu sine costuri colaterale de proporții poporului elen. Am reușit să obținem ajustarea fiscală, dar uh, economia uh, s-a a scăzut cu 25%. Rata șomajului s-a triplat, de la 9% a ajuns la 27% și ne confruntăm cu o, o, um, cu o epidemie a șomerilor. 65% în rândul tinerilor. În partea de nord a Greciei, Macedonia, procentul este de 74%. 74% dintre tineri sunt șomeri. Este o adevărată epidemie. Din cauza acestei reduceri a economiei și din cauza creșterii exponențiale a șomajului, deci, bineînțeles, persoane care nu plăteau impozite, a trebuit să creștem uh, foarte mult, uh, să mărim foarte mult taxele pentru salariați. Deci, acum ne confruntăm cu o rată ridicată a șomerilor, dar în afară de asta, cei care nu sunt șomeri, care au un loc de muncă, plătesc mai multe impozite pentru a acoperi uh, uh vidul produs de șomeri. După mine, nu se mai uh, pot reduce salariile suplimentar sau, sau mări impozitele. După mine, uh, pericolul ar fi o inversare a acestei austerități fiscale, dat fiind că acest chin pe care îl suferă populația eh, este insuportabil la nivel politic. Am, creat, am creat o situație în care există pericolul ca guvernul să facă pași înapoi, fiindcă nu se mai poate pur și simplu continua o astfel de politică. O să vă descriu care este problema în Grecia, așa cum văd eu lucrurile. Problema este, a fost și este în continuare faptul că există o lipsă de voință din partea sistemului politic uh, elen de a introduce reforme structurale care se ocupă de evaziunea fiscală și uh, liberalizează um, și piața muncii. Sistemul politic uh, grec continuă să să considere că sectorul public, care are prea mulți angajați, uh, ca ceva sfânt. Avem, deci, acest uh, lucru sfânt care este sectorul public, de care nimeni nu se atinge la nivel politic, ceea ce duce la o birocrație care nu funcționează cum trebuie. Acesta este contextul. Iar în acest context, uh, a, a, s-a creat grupul operativ care are rolul de a însoți uh, reformele, reformele structurale. Apoi, aceste reforme structurale trebuie să fie aplicate de, de guvernul uh, grec. E vorba despre administrația publică, regulamente și instituții uh, care duc la creștere economică și la antreprenoriat. Acesta este rolul grupului operativ. Acum avem acest uh, raport trimestrial uh, al domnului Reichenbach, uh, care arată care arată profunzimea eforturilor de asistență. Deci peste 400 de proiecte în desfășurare. Efortul este foarte mare, dar eficiența grupului operativ depinde de voința grecilor, celor asistați, de a accepta schimbarea degeaba există asistență dacă nu există dorința de a o accepta. Nu se va întâmpla nimic. Iar în cazul nostru, în cazul Greciei, vreau să vă spun că nu se dau semne de dorință, de voință, ci din potrivă, obstacolele sunt peste tot. Nimeni nu se atinge de acest lucru sfânt. O să vă vorbesc mai mult despre acest lucru. Nu cred că Grecia poate să ajungă la uh, o reformă administrativă semnificativă fără o regândire profundă a administrației. Nu putem face lucrurile altfel. Ceea ce înseamnă că e nevoie de o reducere drastică a a celor care sunt prost calificați sau care sunt în plus. Mulți în administrație nu sunt bine calificați și uh, nu uh, fac o activitate necesară. Acum trei ani am estimat că 400 de mii de salariați din sectorul public, deci din, uh, din 1,1 milioane, trebuie să fie concediați, vor trebui să fie dați afară pe o perioadă de 4-5 ani. Troica, a cerut um, concedierea a 150.000 de persoane până în 2015. Dar acum, acum uh, a lăsat loc de negociere și a redus cifra la 15.000. Eu vorbesc despre 400.000. Uh, aceste, acești, această cifră de, 5, de 15.000 de persoane in, include Uh, persoane care s-au acuzate de, de fraudă, psihopați și alții care ar fi trebuit să plece de mult. Iar uh, rezultatul discuției uh, dintre Troică și Guvern nu a fost oferit încă. Iar chiar într-o situație, mm, în cea mai bună situație, rezultatul nu va fi adecvat. Mi s-a spus că în India, de pildă, vacile sunt sfinte și vacile au dreptul să Uh, să lase balega în mijlocul drumului, fiindcă vacile sunt sfinte. După mine, aceasta este o comparație foarte bună cu tratamentul care uh, a fost, de care au beneficiat salariații din sectorul public. Nimeni nu este evaluat, nimeni nu este tras la răspundere, nimeni nu este dat afară. Și nu se poate ca administrația să funcționeze așa. Pur și simplu nu se poate. O uh, temă recurentă despre care a vorbit și domnul uh, Raibach, este în nevoia reformării administrației fiscale. Da, administrația fiscală trebuie să fie reformată, fără îndoială, dar nu va fi reformată atât timp, atâta timp cât, uh, cât um, angajații administrației fiscale sunt de neatins, asemenea vacilor sfinte din India. Trebuie să ne dăm seama că administrația fiscală este, face parte din administrația publică generală și nu poate fi un caz aparte. Grecia trebuie să exporte mai mult și să producă bunuri care să poată fi competitive cu importurile. Într-adevăr, situația s-a îmbunătățit în ultimii ani în ceea ce privește bilanțul comercial, fiindcă companiile au fost obligate să exporte cu costuri reduse pentru a-și menține capacitatea la prețuri reduse, uh, exporturile sunt stimulate, fiindcă au nevoie de bani și, la, și asta pentru a-și menține activitatea. Iar creșterea durabilă a exporturilor însă necesită mai mult decât scăderea salariilor. Este necesar ca guvernul să nu se, să nu se mai amestece la nivelul întreprinderilor competitive, să se simplifice impozitele, regulamentele, să se privatizeze și să se reducă uh, Uh, poverile sociale care uh, sprijină grupurile organizate uh, de chiriași. Vă spun beșlau, nu cred că redresarea este la orizont în Grecia, atâta timp cât sistemul politic din Grecia refuză să abordeze problema administrației publice. Nu se va întâmpla așa ceva. La ora actuală traversăm o perioadă de falsă încredere, o perioadă falsă de încredere. Eh, se fac declarații care au rolul de a spori încrederea în Grecia, dar acestea nu oglindesc realitatea. Nu cred că acest optimism este bazat pe realitate. În vara aceasta ne așteptăm la un nou val de impozite care va afecta clasa de mijloc. La vară. Producția industrială a scăzut în ciuda faptului că exporturile, că exporturile au crescut. Sistemul bancar se confruntă cu o avalanșă de credite neperformante, iar valoarea colaterală a proprietăților care garantează creditele a scăzut substanțial din cauza impozitării pe proprietate excesivă. Băncile vor avea nevoie de mai mult capital ceea ce uh, se va dovedi dacă și dacă și când se va face o revizuire uh, a calității activelor. Dacă se va face această, această, uh, acest studiu, vom, avea, vom afla că băncile au nevoie de mai mult capital. Nu se creează locuri de muncă și privatizările uh, avansează foarte, foarte încet. Troica a înregistrat succes în Grecia în ceea ce privește ajustarea fiscală am realizat ajustarea fiscală, care reprezintă o, o poveste de succes, mai ales uh, în ceea ce privește um, prin controlul financiar. Uh, ni s-a spus, uh, trebuie să faceți asta, altfel nu veți primi bani. Și fiindcă am fost amenințați așa, administrația a aplicat ajustarea fiscală. Dar Troica a eșuat în ceea ce privește promovarea reformei administrative din motive pe care nu le înțeleg. De ce a fost teamă să ceară reforme uh, în mod mult mai hotărât? Răspunderea reformei a fost acordată grupului operativ. Dar grupul operativ uh, nu avea pârghile necesare pentru a face acest lucru, pe care le avea Troica în ceea ce privește uh, ajustarea fiscală. Deci, grupul operativ se bazează pe, pe decență, pe bun simț pentru a face lucrurile, pe puterea de persoasiune, dar nu este suficient. Sunt prea multe în joc în ceea ce privește aceste lucruri sfinte și nu se placă urechea la argumente de bun simț. Așa cum stau lucrurile acum, grecii sunt împărțiți în două grupuri. Cei care își pierd slujbele și plătesc impozite. Fiindcă uh, să nu ascultați tot ce vi se spune. Uh, mulți greci plăt- își plătesc impozitele, unii plătesc impozite chiar prea mari și cei care și sunt uh, cei care uh, sunt uh, susținuți de plătitorii de impozite. Acest lucru este nesustenabil. Mai devreme sau mai târziu, sistemul social și politic uh, se va prăbuși. Domnule președinte, nu am vorbit decât 10 minute. Uh, Vă rog, deci, să-mi permiteți să vă dau un exemplu practic. Ieri, eh, când eh, veneam de la Atena, am eh, citam Herald Tribune. Pe prima pagină era un articol intitulat Trebuie să facem față haosului cadastrelor în Grecia într-unul din slide-urile domnului Reichenbach, cred că punctul 12 era exact uh, cadastrul, una dintre obiectivele, unul dintre obiectivele grupului operativ. Și vreau să vă citesc din acest articol, fiindcă îl descria foarte bine situația. Vă citesc un fragment. Citez. Creditorii uh, greci, Greciei, Comisia Europeană, FMI și Banca Centrală Europeană au spus foarte clar că doresc uh, să se pune la punct uh, un cadastru și uh, o, o hartă zonală. Experții internaționali au vizitat Grecia în ultimul an și au oferit diverse sfaturi. Se referă probabil la grupul operativ al domnului Raibach. Aceștia au concluzionat că Obstacolele cele mai recente se baze, se, sunt rezultatul proceselor de licitație care duc la contracte costisitoare și ineficiente. Unul dintre experții din Austria care a participat la o misiune de constatare a spus că guvernul nu a definit destul de clar obiectivele și modul în care acestea trebuie să fie atinse. S-au cheltuit foarte mulți bani și nimeni nu știe unde au ajuns acești bani, spune expertul. Obiectivul este de a finaliza lucrurile până în 2020. Iar oficialitățile uh, elene declară acest uh, obiectiv ca fiind optimist. Suntem acum în 2013, iar uh, finalizarea procesului până în 2020 este considerată optimistă. Până la urmă, Grecia va cheltui 1,5 miliarde de euro încercând să rezolve lucrurile. Asta am citit în, zia- în ediția de ieri a ziarului Herald Tribune. Vreau să vă spun că este adevărat că foarte mulți bani, banii dumneavoastră, s-au cheltuit și nimeni nu știe pentru ce s-au cheltuit acești bani. Această situație este tipică situația cadastrelor. Este o, o schemă de proporții. Avem nevoie de cadastre, bineînțeles că avem. Dar aceste acestea sunt impuse unei administrații care este incapabilă să uh, pună în aplicare proiectul. Și nu numai că nu este în stare, dar nici nu dorește nu dorește să facă asta. Nu intru acum în detalii de ce nu, nu vor oamenii cadastrul, dar, cadastre, dar așa este. Sunt irosiți mulți bani, uh, banii dumneavoastră. Unii se îmbogățesc, bine, nu mai zic nimic și nu se întâmplă absolut nimic. Problema cadastrelor în Grecia este una foarte gravă, consecințe grave. Cum se poate evalua, uh, cum se pot evalua taxele pe proprietate, impozitele pe proprietate, dacă nu știm cine sunt proprietari. Nu se poate face așa ceva. Cu toate acestea, asta nu a împiedicat Troica ca să, să ceară prost, prostesc, în mod prostesc taxa pe, și impozit pe proprietate, ca și cum aceste probleme nu ar exista. Troica cere impozit pe proprietate și nu ține cont de faptul că nu există o bază pe, pentru a stabili uh, și pentru a aplica impozitul pe proprietate. Câteodată avem impresia că cei de la Troica nu fac uh, Uh, decât uh, calcule aiurea și uh, cer lucruri care nu au cum să fie puse în aplicare. O soluție practică, o, o soluție pe care eu propun și domnului Reichenbach, este să se reducă problema în bucăți mai mici și să se stabilească priorități. Mai întâi cadastru pentru zone urbane. Decât să spunem că ne vom ocupa de toată Grecia, să începem cu zonele cu zone mai mici, de pildă zonele urbane. Uh, zonele urbane în Grecia reprezintă 5%, dar reprezintă probabil 95% în termen de valoare. Haideți să începem cu zonele urbane, cu o, o bucată mai mică a problemei, dar să fie soluționată. Ehm, de curând am făcut o propunere guvernului, care însă nu ascultă. Am spus, cu uh, un milion de euro într-o perioadă de șase luni, am putea să aflăm care este întreaga suprafață uh, construibilă în municipalitățile din Grecia și pe baza acestor informații apoi putem crea un sistem de impozitare a proprietăților care ar fi eficient, simplu și uh, transparent. Toată lumea ar plăti impozite atunci. Dar avem tot felul de proiecte grandioase și ne pierdem în hățișul lor și toată lumea pierde bani. Am putea să soluționăm problema uh, Uh, prin, cu aceste cadastre, punând accentul pe o municipalitate mare. De pildă, Tesalonic, care are un primar foarte progresiv, domnul Butalis. Am putea face asta într-o municipalitate. Și revin la ce am spus, domnule Reichenbach. Decât uh, să încercăm să rezolvăm uh, o problemă uriașă, să încercăm să rezolvăm probleme mai mici, să ne concentrăm pe aspecte mai mici și să uh, să dăm o soluție finală, fiindcă aceste uh, soluții reprezintă exemple bune pentru ceilalți. Iar în unele cazuri nu trebuie să ne, o, să ne mulțumim cu sfaturi, trebuie să trecem și la fapte. Îmi amintesc de, de o poveste că cineva voia să joace basket și a întrebat ce să fac. S ce să fac? Să joc ca Michael Jordan? Dar nu pot. Nu se poate. Nu pot să... Nu pot să cer cuiva să facă un lucru pe care pur și simplu uh, pentru care nu este pregătit. Deci asta este, asta este sfatul pe care l-aș da eu uh, cui ar dori să mă asculte. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Manos. Uh, v-am acordat 21 de minute până la urmă, dar ați, ați avut o prezentare foarte importantă. Văd că multă lume se înscrie la cuvânt, dar uh, uh, mai întâi dați-ne, dați-ne voie să terminăm cu prezentările. Trec acum la domnul Norman Popes de la Comisie, direct, director adjunct general de la DG Regio. Vă dau cuvântul și vă rog să respectați timpul alocat de 15 minute. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Sarcina mea astăzi este să vă spun care este situația legată de punerea în aplicare a fondurilor structurale și de coeziune în Grecia. Vă voi spune drept urmare care este situația astăzi și câteva lucruri despre răspunsul nostru la criză și voi, vă voi prezenta care sunt provocările cu care ne confruntăm acum. Apoi, la sfârșitul prezentării, mă voi concentra puțin pe viitor, pentru că, după cum s-a spus deja, astăzi avem acum o fereastră de oportunitate, pentru că discutăm de următoarea perioadă, cei șapte ani începând din 2014 și cred că lecțiile pe care le-am uh, învățat sunt foarte importante pentru Grecia. Aș dori să încep prin a spune că, desigur, pentru Grecia mai mult, sunt prevăzute mai mult de 20 de miliarde de euro prin intermediul uh, instrumentelor de politică coeziune pentru investiții între 2013-2017. Obiectivul este de a moderniza uh, această țară și de a promova coeziunea teritorială. Până în acest moment, uh, mai mult de 56% a fondurilor structurale și coeziune au fost uh, cheltuite, uh, au fost alocate guvernului grec, mai ales din uh, FEDER și din fondul de coeziune. Este vorba de fondurile de care se ocupă Direcția Generală a Regio. Rata de absorție la acesta este de 59%, ceea ce înseamnă o depășire a mediei uh, europene. Dacă este să analizăm tipurile de investiții, vedem că acestea sunt foarte importante pentru economia greacă. Finanțăm proiecte, de exemplu, mari proiecte de infrastructură, dar și um, inițiative locale care sunt foarte importante pentru relansarea economiei grecești. Am acordat o atenție deosebită sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii. O sumă de 2,5 miliarde de euro a fost uh, îndreptată înspre asemenea proiecte. Am cheltuit deja 25% din uh, fondurile prevăzute și estimăm că mai mult de 100 de mii de întreprinderi mici și mijlocii elene au beneficiat de pe urma acestor fonduri. Și vă asigur că există și povești de succes în uh, Grecia de exemplu, în domeniul uh, microelectronic, de exemplu, și trebuie să menționăm aceste poveste de succes. Nu totul merge prost în Grecia. Cheia pentru noi o reprezintă investițiile în rețeaua de infrastructură, să înlăturăm blocajele care există în sistemul de transport, pe transportul rutier și feroviar. Am alocat uh, o sumă de 8,1 miliarde de euro Um, pentru îmbunătățirea sistemului de metrou în uh, Atena și altor uh, sisteme de infrastructură. Uh, unele lucruri au fost amintite de domnul Reichenbach și este foarte important să continuăm cu aceste proiecte și ca aceste proiecte să se încheie. Estimăm că în urma folosirii acestor fonduri s-au creat mai mult de 140.000 de locuri de muncă și în uh, aceste timpuri de, cr- de criză economică în care se reduc, se reduc uh, cheltuielile bugetare, putem vedea foarte clar că fondurile structurale și de coeziune reprezintă de fapt singurele modalități de a stimula investițiile, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Putem vedea cât de importante sunt aceste fonduri pentru Grecia, pentru că ele reprezintă investiții în uh, dezvoltarea economică. Dacă este să vedem ce am făcut, pentru că în momentul în care uh, a, început această criză în Grecia, ne-am dat seama că trebuie să fim foarte atenți și să creăm noi modalități de punere în aplicare aceste fonduri. Aș dori să spun că chiar și înainte acestei crize, colaborarea noastră a funcționat foarte bine. Uh, identificasem blocajele existente, dar am ajuns la o colaborare și mai profundă. Am colaborat foarte bine cu autoritățile grecești când a fost uh, vorba de o motorizare cât mai uh, cât mai uh, funcțională și am văzut că unele blocaje au fost uh, înlăturate, ne-am asigurat că unele ajustări au fost puse în aplicare. De exemplu, domnul comisar Han a avut deja o inițiativă în 2011 a fost, a fost stabilită, stabilită o listă cu 181 de proiecte emblematice unele din nou amintite de domnul Reichenbach, și este vorba de proiecte foarte importante pentru creșterea economică elena, vor duce la crearea de noi locuri de muncă și la ocupare și vă asigur că urmărim îndeaproape punerea în aplicare acestor proiecte. Ne bucură să vedem că s-a schimbat ceva când vine vorba de concesiunile uh, pentru, pentru drumuri. Uh, este vorba de proiecte cărora li s-a alocat o sumă de mai mult de 4 miliarde de euro și este foarte important ca aceste proiecte să fie puse în aplicare pentru că vor duce la crearea unui număr mare de locuri de muncă. Ne-am concentrat de asemenea uh, pe combaterea șomajului. Știți foarte bine că în ianuarie 2012 domnul comisar Barroso a avut această inițiativă pentru tineret și împreună cu autoritățile uh, elene am, am creat un plan de acțiune pentru a combate șomajul între tineri. Este evident că trebuie să, ne, să rezolvăm anumite probleme, însă avem deja un plan de acțiune, acum trebuie să ne asigurăm că acesta va deveni o realitate. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri structurale și de coeziune vor deveni parte din ciclul economic uh, din Grecia. Și în cadrul memorandumului de înțelegere pe care l-am încheiat deja, um, încercăm să vedem că sunt uh, atinși anumiți uh, pași. Este vorba, de exemplu, de reformarea achizițiilor publice, de încheierea proiectelor începute deja în 2005-2006, punerea în aplicare a unor strategii anticorupție. Toate aceste elemente fac parte din memorandumul de înțelegere. Simplificarea legislației este foarte importantă și simplificarea procedurilor. Am lucrat uh, pe aceste puncte și am cerut uh, statelor, am cerut uh, Greciei să analizeze îndeaproape uh, situația pentru că am văzut că există diferite probleme legate de procedurile birocratice diferite, licențele de mediu și așa mai departe și doresc să spun că grupul operativ pentru Grecia ne-a ajutat foarte mult uh, în, uh, în toate aceste domenii și obiectivele de simplificare fac și ele parte din memorandumul de înțelegere. Și în final acordăm o atenție deosebită punctelor unde am rămas în, uh, în urmă, mediul înconjurător, gestionarea deșeurilor solide, de exemplu aici încercăm să colaborăm îndeaproape cu DG Envy și cu grupul operativ pentru a ne asigura că obiectivele sunt puse în aplicare. Desigur, am uh, trecut și noi printr-un uh, proces de ajustare. Uh, de exemplu, s-au făcut anumite ajustări când vine vorba de fondurile alocate IMM-urilor. Aș dori să spun câteva lucruri și despre instrumentele mm, inovatoare de finanțare, pentru că este evident că accesul la finanțare este important pentru foarte mulți actori economici. Am dorit ca aceste instrumente inovatoare să fie cât mai mult folosite în uh, Grecia. Au fost făcute anumite propuneri de modificare a procedurilor și uh, am văzut că anumite programe ca Jeremy funcționează foarte bine, au fost, uh, au fost folosite sume mari pentru IMM-uri și, în plus, Horst Reichenbach a amintit un element care trebuie să fie îmbunătățit, pentru că există uh, sume foarte mari aflate la dispoziția IMM-urilor și trebuie să ne asigurăm că cheltuirea acestor bani începe cât mai repede cu putință. Este clar că este vorba doar de procesul, eh, inițierea procesului de raționalizare a tuturor acestor instrumente și în perspectiva următoarei perspective financiare, cadrul de reglementare a acestor instrumente va fi mult mai detaliat și mai eficient. În fine, aș dori să spun că, deși rata de absorție a fondurilor europene este de 56%, este adevărat că am ajustat și rata de cofinanțare datorită crizei economice, am făcut o propunere uh, specifică pentru Grecia, am ajuns la o rată de cofinanțare de 85% și un plus de 10%. Știu că timpul trece foarte repede, însă aș dori să spun câteva lucruri despre provocările cheie care ne așteaptă. Anul 2013 este un an foarte important pentru a finaliza contractarea pentru acest an. Uh, până în anul 2015 trebuie să încheiem anumite proiecte și încheierea proiectelor reprezintă o provocare majoră pentru Grecia. În anul 2013 trebuie să ne asigurăm că contractele vor fi finalizate și că implementarea proiectelor funcționează foarte bine. Autoritățile elene vor trebui să se concentreze pe toate aceste elemente, pe punerea în aplicare a plăților am stabilit anumite obiective pentru anul 2013. 3,9 miliarde de euro trebuie să fie uh, cheltuite în punerea în aplicare a fondurilor de coeziune. Pentru acest lucru trebuie să urmărim îndeaproape implementarea. În 2 ani și jumătate uh, trebuie generată 50% din, uh, din cheltuielile din ultimii 7 ani. Din păcate, fondurile, lichiditatea rămâne în continuare o problemă și am spus câteva cuvinte despre uh, instrumentele de finanțare inovatoare. Aș dori să spun câteva lucruri despre reforma administrativă. Aceasta este în curs de desfășurare și pentru noi, cei care punem în aplicare fondurile structurale, este foarte clar că autoritățile lene ar trebui să se ocupe de anumite probleme întârzieri în acordarea unor uh, contracte, probleme legate de, de lichiditate, întârzierile din instanță și așa mai departe. Și, uh, în general, guvernanța este foarte importantă și este nevoie de o coordonare între diferitele autorități uh, în mod transversal și orizontal și să nu uităm de combaterea corupției. Măsurile de combatere a fraudei sunt foarte importante pentru punerea în aplicare a fondurilor și uh, comisarul uh, de resort va merge în Grecia în octombrie pentru a discuta despre măsurile necesare de combatere a fraudei și trebuie să recunosc că au uh, existat anumite probleme în Grecia există unele puncte izolate când vine vorba de subvențiile de stat, dar acest lucru nu ne-a împiedicat până acum. În legătură cu vi- lucrurile viitoare, deja lucrăm la elaborarea programelor 2014-2020. Vă asigur că am uh, învățat uh, lecțiile necesare și, după cum am spus de multe ori în fața acestei comisii, când vine vorba de punerea în aplicare a fondurilor, este clar că aceste fonduri trebuie să fie mai eficiente, mai concentrate și orientate înspre rezultate. Este un uh, lucru pe care îl discutăm cu statele membre astfel încât să avem un cadru de reglementare adecvat. În uh, Grecia înseamnă că trebuie să mergem de la uh, finanțarea infrastructurii înspre finanțarea IMM-urilor pentru uh, promovarea competitivității și stimularea creării de locuri de muncă. Ne dorim ca Grecia să se concentreze pe un număr limitat de obiective tematice și trebuie să luăm o decizie legată de ce va trebui să finanțăm pe viitor și ce nu. Trebuie să ajungem la o masă critică de investiții pentru că doar atunci vom vedea rezultatele necesare. Este adevărat că trebuie să ne ocupăm și de infrastructura nedurabilă existentă în Grecia. Există diferențe majore între Grecia și celelalte state membre ale Uniunii Europene din, din foarte multe puncte de vedere și trebuie să ne ocupăm de aceste discrepanțe în următoarea perioadă de programare. Comisia Comisia a decis să aibă o abordare proactivă. În această nouă perioadă am lucrat împreună cu diferite uh, servicii, am elaborat uh, documente uh, specifice pentru fiecare stat în parte și am propus prioritățile de finanțare pentru toate statele membre. Când vine vorba de Grecia, Problemele sunt legate de competitivitate, drept urmare există o prioritate de finanțare dedicată competitivității. Este vorba de un sprijin acordat IMM-urilor, inovării unui mediu de afaceri uh, funcțional, apoi uh, lipsurile administrative, drept urmare trebuie ca administrația să fie modernizată, serviciile oferită mediului de afaceri și cetățenilor trebuie să fie mai eficiente. În plus, trebuie să continuăm uh, procesul de modernizare a infrastructurii, însă acest lucru trebuie implicat în contextul dezvoltării durabile economice a acestei uh, țări. Apoi, folosirea eficientă a resurselor uh, naturale și concentrarea pe finanțării surselor uh, energetice regenerabile. Și apoi, nu în ultimul rând, este vorba de rata mare a șomajului și politicile sociale în general și sunt sigur că colegul uh, meu vă va spune mai multe lucruri despre acest aspect în câteva minute. Pentru a încheia cu prezentarea mea, aș dori să spun câteva lucruri despre cheia pentru a ajunge la un succes avem nevoie de o abordare integrată, de o concentrare pe eficacitate, pe o, pe o, pe o cheltuire a banilor de calitate. Toate acestea sunt uh, lucrurile necesare pentru a avea succes. Pentru a ne asigura că vom avea acest succes, am făcut mai multe propuneri și Dorim să mulțumim Parlamentul European și Consiliului pentru sprijinul acordat. Este vorba de condiționalitate. Nu vom finanța niciun proiect dacă nu există condițiile necesare. Pentru Grecia este vorba de strategia pentru o specializare inteligentă, pentru că, după cum am spus, trebuie să ne asigurăm că investițiile sunt eficiente în domeniul cercetării și inovării Apoi este vorba de crearea unui uh, mediu de afaceri favorabil care să garanteze uh, IMM-urilor că pot funcționa bine. Și apoi condițiile de mediu sunt importante, mai ales când vine vorba de domeniul deșeurilor solide, de exemplu, și vă asigur că vom fi foarte Uh, riguroși, vom urmări îndeaproape respectarea acestor condi- condiționalități și dacă această condiționalitate nu va deveni o realitate, plățile vor fi suspendate. După cum am spus deja, structurile de implementare în Grecia sunt destul de puternice și trebuie să ne asigurăm că acest lucru va continua și în viitor și să ne bazăm pe lecțiile pe care le-am învățat deja. În concluzie, doresc să spun că sperăm că în Grecia se vor înregistra în continuare progrese. Vedem că lucrurile merg bine când vine vorba de recapitalizarea băncilor, când vine vorba de finanțele publice și, în plus, se fac uh, reforme structurale. Drept urmare, politica de coeziune trebuie să se concentreze mai mult pe măsurile de creștere economică și este foarte important să concentrăm investițiile pe dezvoltarea unor produse competitive, să îmbunătățim sistemele educaționale și să avem o abordare cât mai integrată. În acest context, politica de coeziune va fi principala sursă a unor investiții care să ducă la o creștere economică inclusivă și durabilă și, desigur, Direcția Generală Regio, împreună cu grupul operativ, cu Direcția Generală de Ocupare și cu celelalte direcții generale relevante, vom colabora pentru a ajunge la o relansare a economiei elene. Vă mulțumesc, domnule Papans. Ați uh, vorbit timp de 19 minute și amintesc următorului vorbitor să încerce să respecte limita de 15 minute. Următorul vorbitor este domnul Fitastav Jorgensen, director general la Direcția Generală pentru Ocupare. Mr. Peter, please. Your place. So let us agree for 15 minutes, okay? 15 uh, minute, vă rog. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi voi da silința și din acest motiv uh, v-am oferit numai un singur diapozitiv pentru prezentarea mea. Este cea pe care, uh, cel pe care îl puteți vedea acum. Fondul Social European este instrumentul de investiție în capital uman în Grecia. Este instrumentul pe care îl avem dedicat investițiilor în ființe umane și facem acest lucru prin patru programe operaționale pe care le puteți vedea pe diapozitiv. Primul, cel mai mare, coloana cea mai mare, este programul nostru operațional pentru resurse umane. Fondul Social European, FSE, cheltuie aproximativ 8 miliarde de euro pentru adaptarea Uh, competențelor oamenilor uh, la o uh, piață a muncii globalizată. Și facem acest lucru prin acordarea asistenței celor mai vulnerabili de pe piața um, de muncă. Oferim așadar celor care au nevoie să găsească și să păstreze un loc de muncă. Acest lucru include și investiții în domeniul sănătății publice, mai ales în domeniul sănătății mentale, acoperite, acoperite de asemenea de acest program. Unul dintre antevorbitori vorbea despre faptul că banii noștri nu ajung în regiuni, nu ajung la persoane. Programele operaționale ale FSE au atins aproximativ 3 până la 3 milioane și jumătate de greci pe perioada de programare. Suntem cunoscuți și uh, activitățile noastre sunt foarte bine primite. Al doilea program operațional, în a doua coloană, uh, îl puteți vedea, este vorba de programul operațional pentru educație și formare de-a lungul întregii vieți. Este programul pentru care cheltuim aproximativ 1,7 miliarde de euro în care încercăm să îmbunătățim calitatea educării, educației, promovăm incluziunea, astfel încât oamenii să poată avea acces la piața muncii, pro, promovăm formarea de-a lungul vieții, care permite menținerea calificărilor. Aici avem și programe de formare vocațională pentru a ne asigura că oamenii își găsesc calea către piața forțelor de muncă. Al treilea program, este a treia uh, coloană pe diapozitiv, este așa numitul program referitor la reforma administrativă. Este de vorba de aproximativ jumătate de miliard de euro și scopul este creșterea eficienței, deschiderii uh, și operabilității um, serviciului administrativ, serviciului public uh, elen, la nivel central. Programul nostru a fost implementat cu greutate, s-a confruntat uh, cu o serie întreagă de obstacole, mai ales în anii de criză, în um, momente de criză este complicat să încerci să mai faci și o reformă administrativă. De aceea programul nostru a fost deja supus unei reprogramări pentru a-l adapta mai bine la criză. La ora actuală, programul nostru progresează și sperăm că va funcționa destul de bine de-a lungul perioadei de programare. Ultimul program operațional este unul special, se numește Rezerva de Urgență Națională. Este vorba de bani puși deoparte pentru zile negre la începutul perioadei de programare. Și cred că suntem cu toții de acord că în Grecia avem de-a face cu zile negre. Deci acest program este activat pentru a promova anumite domenii care au nevoie de un ajutor suplimentar în această perioadă. Este vorba de aproximativ 200 de milioane de euro pentru promovarea antreprenoriatului, um, sprijinim uh, diferite sectoare, uh, inclusiv în domeniul uh, construcțiilor, în domeniul automobilistic și așa mai departe. Ceea ce interesează mai ales comisia dumneavoastră este nivelul de implementare și acesta este destul de satisfăcător. V-am indicat aici nivelul angajamentelor la fața locului pentru fiecare program operațional avem 86% pentru programul resurse umane, 93% pentru programul de educație și ceva mai puțin pentru cele două programe mai mici. Iar acest lucru reflectă două lucruri, arată două lucruri. În primul rând că am adaptat uh, programele la situația de criză. Aceste programe sunt sincronizate cu eforturile de a combate criza și cu modul în care guvernul elen uh, împreună, și Task Force-ul încearcă să scoată Grecia din criză. În urmă cu șase luni, în decembrie anului trecut, am avut o reprogramare majoră a tuturor celor patru programe operaționale pentru a găsi uh, bani pentru a-i aloca uh, inițiativei uh, pentru șomajul în rândul tinerilor sau pentru ocupare în rândul tinerilor. Din aceste rate de implementare, puteți vedea că, de fapt, Grecia face o treabă foarte bună în ceea ce privește absorpția fondurilor în cele două domenii cheie pe care le-am identificat. Noi credem că guvernul elen este foarte conștient de provocările ce, ce, vi, ce vor veni în viitor. Cooperăm strâns cu, task, cu grupul operațional și cu, cu colegii uh, din alte direcții generale pentru a ne asigura că banii din fondurile structurale sunt uh, foarte bine cheltuiți. Mă voi opri aici, cred că nu am intervenit nici măcar 15 minute. Vă mulțumim foarte mult, domnule director, pentru că ați uh, economisit uh, timp. Următorul vorbitor este domnul Ben Knappen, director general din partea Băncii Europene de Investiții. thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte recunoscător pentru ocazia dată de a explica ce face Banca Europeană de Investiții, BEI, în Grecia. Bineînțeles, cu toții suntem conștienți de mediul dificil în care lucrăm, S-a menționat deja că uh, în ultimii cinci ani uh, economia greacă a scăzut cu până la 25%. Anul trecut a fost vorba de o contractare a economiei de 6%. Preve, preve, previziunile pentru acest an uh, sunt de aproximativ 4 la, minus 4% și este foarte dificil. Am avut de-a face cu o deteriorare drastică a um, posibilității de a lua credit uh, pentru uh, toată lumea. Însă, să vedem ce am făcut. Am încercat și cu un oarecare succes am încercat să, sprijin, să menținem nivelul activităților noastre și am uh, asociat asta cu Uh, asistență tehnică um, consolidată. Însă, în același timp, am căutat oportunități pentru a găsi noi modele, noi abordări pentru a face față situației. Începând în acest moment suntem uh, foarte aproape de implementare și de acordarea de plăți pentru noi programe, pentru noile programe pe care le începem. Suntem în negocierile finale pentru un fond de garanție pentru IMM-uri. Plățile vor începe în curând pentru acest program. După cum știm, lichiditățile pentru IMM-uri sunt problema cea mai importantă pentru economia elenă în acest moment. Iar acest fond de garanție pentru IMM-uri poate contribui cu până la un miliard de euro. Deja am oferit 225 de milioane băncilor um, elene pentru programul de garanții de stat. Apoi, pentru prima dată în istoria noastră de bancă de investiții, am uh, găsit un sistem de finanțare a comerțului, care va fi semnat pe 12 iunie și va funcționa la foarte puțin timp după aceea. Acest sistem, dacă este uh, pus la punct, după cum știți, noi trebuie să garantăm uh, finanța, finanțarea pentru, uh, comer, pentru comerț e bine, la, în momentul în care va ajunge să funcționeze, va putea oferi garanții de până la 1,5 miliarde. Apoi, al treilea lucru pe care îl facem, după cum s-a menționat deja, contribuim la finanțarea uh, conces, uh, concesiunilor pentru uh, auto pentru autostrăzi, mă scuzați. Um, Aproximativ 316 milioane am plătit anul trecut pentru concesi- concesiuni de autostrăzi. Negocierile sunt într-o etapă avansată și urmează să fie semnat contractul pentru un avans înainte de vară. Iar acest program de concesiuni poate duce până la 20.000 de locuri de muncă directe și indirecte și poate uh, crea, contribui uh, într-o măsură de 0,3% la PIB. Este așadar o parte esențială din activitățile noastre din Grecia. Și dacă adunăm uh, fondul de garanție pentru IMM-uri, uh, sistemul de finanțare pentru comerț și concesiunile, acest lucru ar, arată că suma este considerabilă și că uh, efectul va fi uh, contraciclic. avem uh, un angajament de finanțare, dar suntem pe cale de a renegocia condițiile, dar avem un angajament de finanțare de 200 de milioane pentru autostrada între Atena și Patras și aceasta poate uh, crea o uh, valoare substanțială. Dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, în principiu, până la mijlocul acestui an, probabil vom fi uh, plătit aproximativ, alocat aproximativ 700 de milioane de euro. Și apoi avem ca obiectiv să Um, semnarea unor contracte, bine, nu semnătura este cea mai importantă, ci când începem să facem plățile, dar dorim să semnăm contracte în valoare de un miliard, poate chiar un miliard și jumătate pentru 2013 în total, pentru tot anul 2013. Pot să adaug faptul că uh, Consiliul nostru a aprobat deja 400 de milioane pentru um, metroul B din orașul Salonic. Deci, uh, iată, sunt deja fonduri alocate pentru alte proiecte uh, și um, se vede că facem tot ce putem în situația dată din Grecia. După cum am spus la început, situația este dificilă și cred că domnul raportor, domnul Ceați Marcachis, um, um, a exprimat unele îngrijorări foarte pertinente pe care le împărtășim și noi, uh, dar s-a făcut foarte mult în Grecia. Trebuie să vedem dacă putem găsi oportunitățile care apar. Ne-am uh, reproiectat elemente ale modelului nostru ca bancă pentru a ajuta Grecia. Și ceea ce încercăm să facem acum este să ne activăm cât mai mult asistența tehnică, serviciile, uh, nu numai uh, banii pe care oferim așadar uh, să, fie, să facă parte din ajutor, ci și asist, um, expertiza noastră pentru că unul dintre aspectele esențiale este cel ce ține de uh, capacități și asta are de a face cu guvern, guvernul, guvernarea și uh, structura acestea în general. Deci uh, noi încercăm să um, captăm orice oportunitate găsim, însă până la urma urmei, fiind o bancă, trebuie să nu uităm că eficiența noastră Uh, se bazează pe ratingul nostru de AAA. Deci proiectele noastre trebuie să fie fezabile, garanțiile trebuie să fie previzibile, însă, după cum spuneam, suntem, lucrăm foarte bine și suntem optimiști uh, că vom putea să începem cu programele care, pe care le-am, uh, le-am Uh, pus în mișcare și pentru care ne-am angajat. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați respectat uh, și timpul, spune președintele. Iată, respectăm uh, momentul, respectăm programul acum. Avem șapte persoane care doresc să intervină. Poate mai degrabă 17. Dar am să vă rog să vă rezumați la nu mai mult de 5 minute pentru a putea să luăm pe toată lumea. Întâi, doamna Ines Ayala Sender. Dar văd că acum vorbește la telefon. Ines, uh, dorești să intervii acum? <laughs> Perdon, președinte, nu pensava că stava tan alta în la... Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze. Nu mi-am dat seama că uh, eu uh, deschidam lista vorbitorilor. Aș dori eh, să vă spun că mm, aș fi dorit ca um, la început eh, să, aș fi dorit să încep prin a adresa întreba, o întrebare domnului Reichenbach. Uh, sper să răspundă cineva în numele domniei sale. Îmi cer scuze, domnule Reichenbach, nu v-am văzut. Îmi cer scuze mă uitam uh, după dumneavoastră acolo unde stă de obicei comisia. Nu v-am văzut, îmi cer scuze, mă bucur că ați rămas. Uh, eu uh, vin din Spania. Spania este una dintre țările care s-a confruntat cu mari probleme. Mă interesează foarte mult ce se întâmplă în Grecia pentru a-mi da seama care este impactul general. Aș avea câteva întrebări de ordin general. În Grecia și în Spania am avut linii de credit care au uh, fost folosite în sistemul bancar pentru a salva bănci sau uh, chiar pentru a salva întreaga țară, așa cum s-a întâmplat în Spania. Deci aceste linii de credit au fost folosite în acest scop. În Spania ne confruntăm cu o situație aparte. Uh, poate nu foarte diferită de ce se întâmplă în Grecia. Este vorba despre un pachet de salvare general uh, pentru Grecia, dar uh, în Spania a existat acest uh, pachet de salvare um, anume pentru sistemul bancar. Aș dori să știu următorul lucru. Există consolidare fiscală în sistemul bancar. Asta pe de o parte. Consolidarea este extrem de importantă în acest domeniu. Dar S-ar putea oare să avem credite pentru anumite obiective? Și anume, de pilde, să împiedicăm falimentul uh, gospodăriilor, IMM-urilor uh, și companiilor, fiindcă băncile folosesc linie de credit pentru a-și rezolva problemele interne și nu oferă credite companiilor, ceea ce înseamnă că datoriile nu fac decât să crească, uh, companiile își consumă economiile, nu neapărat economiile proprii, dar și economiile investițiilor, gospodăriile sunt extrem de datorate și ce se întâmplă? Intrăm într-un al doilea ciclu în care băncile nu vor putea să mai obțină credite, fiindcă nu vor reuși să îi ajute pe cei care doresc să supraviețuiască, ceea ce nu va face decât să, înrăută- să înrăutățească problema. Mă întreb dacă nu ar putea exista mai multă flexibilitate și creativitate pentru a putea găsi linii de credit care să fie Uh, folosite în acest sens și să pună capăt acestei spirale de îndatorare care are un efect de domino asupra băncilor. În Grecia și în alte țări se pare că au avut loc unele inițiative bilaterale între statele membre și țările respective. De pildă, pentru Spania, Germania a oferit o linie de credit IMM-urilor la nivel bilateral, nu prin intermediul Uniunii Europene. Aș dori să știu în ce măsură aceste inițiative bilaterale pe care cetățenii nu le cunosc poporul spaniol nu înțelege de ce primim credite de la, credit de la uh, Germania și care sunt condițiile. Ar putea să existe un cadru pentru aceste inițiative bilaterale pentru a fi mai ușor de explicat populației și pentru a exista mai multă consecvență, fiindcă impresia care se lasă este că această abordare este extrem de fragmentată. Am vorbit în această dimineață despre tineri s-a vorbit despre 40 de miliarde pentru tineri la BEI, dar aceasta este o inițiativă bilaterală care se bazează pe o garanție ce se discută în cadrul CFM um, la Parlamentul European. Aș vrea să știu dacă există un cadru anume pentru toate aceste acțiuni, pentru a se crea un fel de puzzle unde toate uh, piesele să se încadreze cum trebuie, fiindcă altfel există sume de bani vehiculate, dar fără o monitorizare a acestora. O altă întrebare pe care doream să vă adresez se referă la calendar. Există un calendar clar, dumneavoastră ați vorbit despre Grecia, ați vorbit despre cât de mult vă frustrează faptul că resursele nu obțin rezultatele scontate. Mă întreb uh, dacă ar putea să existe un calendar credibil care să nu uh, creeze nicio frustrare, fiindcă dacă apar frustrări, apar și probleme de resurse umane, de viabilitatea companiilor, în ce măsură putem garanta că studiile preliminare care stau la baza deciziilor sunt credibile? Trebuie să ne asigurăm că că premisele acțiunilor noastre sunt bine întemeiate, altfel uh, sistemul nostru va fi prea șubred, fiindcă nu vom reuși să creăm locuri de muncă și așa mai departe. Aveți un calendar, deci, în ceea ce privește măsurile de creștere? Mă refer la măsurile de austeritate sau, mă rog, cum vreți să le spuneți. Cum, uh, cum ar putea fi acestea compensate cu creștere economică? Și că este un calendar, am vorbit despre resursele umane și fondul social, toate bune și frumoase, dar uh, cât timp vor mai exista aceste locuri de muncă? Companiile creează uh, noi locuri de muncă, fiindcă vorbim despre o piață globală, dar nu cred că în Europa avem uh, o piață a muncii globală. Aș dori să știu dacă dumneavoastră v-ați gândit la un calendar, fiindcă asta vrea să știe populația, vrea să știe cât timp trebuie să mai strângă din dinți, cât timp trebuie să mai îndure tot ce se întâmplă, fiindcă există, iată, tot soiul de uh, reguli uh, care pur și simplu îi zdrobesc pe oameni. Iar oamenii eh, simt că nu mai pot să se mențină pe linie de, plutire. Sunt în Grecia și în alte țări sunt afectate foarte multe sectoare ale economiei. Vorba eh, eh, despre țări care au fost salvate de troică într-un fel sau altul. Următorul vorbitor este domnul Savrakakis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să, bun, să urez bun venit oaspeților noștri și să le mulțumesc pentru prezentările constructive și extrem de interesante. Aș dori să salut activitatea Comisiei Europene și a grupului operativ într-o perioadă în care Grecia face numeroase eforturi pentru a aplica consolidarea fiscală și pentru a induce creșterea economică. Am o întrebare pentru domnii Reichenbach și Poppens. Uh, Ați putea să ne spuneți care sunt domeniile cheie uh, unde se înregistrează slăbiciuni? Deci, care sunt domeniile codașe? Cum uh, am putea să folosim fondurile structurale în, a, în cadrul acestei, acestei perioade de programare? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru această întrebare succintă. Domnul Sondergaard, următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu o observație. Stau, uh, am stat aici și v-am ascultat uh, și trebuie să recunosc că, uh, că m-a uimit prezentarea comisiei, fiindcă se pare că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună. În ziare, iată, se vorbește despre calea cea bună, ceea ce îmi îmi amintește de declarațiile troicăi în ceea ce privește Grecia, uh, care s-au dovedit greșite de fiecare dată. De fiecare dată, uh, când s-a aplicat o politică, uh, rezultatele au fost mai proaste decât cele scontate. Am sentimentul ciudat că Uh, și în ceea ce privește această cale bună despre care vorbește Comisia, oare chiar așa stau lucrurile? Am două întrebări, una pentru domnul Reichenbach. Într-un interviu pentru o publicație germană pe data de 9 februarie 2012, fostul uh, minister, uh, mă scuzați, fostul ministru al economiei din Grecia, spunea că um, fondurile europene au distrus economia elenă. Acestea erau cuvintele sale. Critica sa se refera la anul 2011, spunând că fondurile de la fondul regional sunt, folosit cel mai, sunt folosite cel mai adesea pentru consum, în loc să fie investite în tehnologii competitive. Aș dori să vă întreb uh, dacă aceste critici sunt fondate. Domnule Reichenbach, dumneavoastră ați uh, discutat cu fostul ministru al economiei despre aceste lucruri și vreau să vă întreb dacă uh, aceste uh, afirmații au vreo consecință asupra activității grupului operativ. A doua întrebare pentru domnul Manos. Domnule Manos, în CV-ul dumneavoastră vorbiți despre, despre proiecte de infrastructură importante, metroul și uh, aeroportul din Atena și uh, un pod de suspensie. Am citat uh, din CV-ul dumneavoastră, fiindcă se aduc numeroase critici politici bugetare din Grecia în legătură cu aceste proiecte. și aceasta este semnalată ca fiind una dintre principalele cauze ale, um, ale problemei de îndatorare din Grecia. Uh, podurile din uh, Peloponesia, metroul și aeroportul din uh, Grecia, din Atena, au uh, reprezentat mari poveri bugetare și acestea sunt cofinanțate de Uniunea Europeană. Cum răspundeți acestor critici? Sunt ele neîntemeiate? Aceste proiecte au fost uh, derulate uh, de companiile străine din Grecia, ca Siemens și de sectorul construcțiilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Valcitis uh, are cuvântul. Tai iš tikrųjų šiandieną daug buvo pasakyta gerų, gražių, perspektyvių projektų, kurie ateityje turėtų išvesti susidariusių, iš susidariusių situacijos ne tik tai Graikijai, bet ir tas valstybės, o jų yra ne viena. Ir ne tik tais pietietiškas valstybės, bet yra ir šiaurės regionė, ir rytų. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că nu trebuie să uităm că există și alte state care se confruntă cu dificultăți și țara din care provin eu, provin eu nu este o excepție. Și noi am uh, pus în uh, vigoare niște măsuri drastice de austeritate. Bunăstarea din Grecia s-a bazat pe uh, sectorul uh, bancar și în momentul în care s-a declanșat criza, în uh, Statele Unite ale Americii, pentru că știm foarte bine că în lumea de astăzi nu mai există frontiere, am aflat cu toții dintr-o dată că creditele luate trebuie să fie plătite și la timp, acum, nu peste 30-40 de ani, pentru că sectorul bancar s-a aflat într-o situație dificilă, așa cum au spus și colegii noștri. Înțeleg foarte bine că există o rată mare a șomajului, dar nu, nu înțeleg foarte bine cum am putea combate această rată atât de mare a șomajului. Există câteva, există anumite proiecte de infrastructură care ar putea crea anumite locuri de muncă, însă nu consider că acestea sunt uh, suficiente. Nu există suficiente domenii economice în uh, Grecia sau în alte state care, din propriile puteri, să reușească să mm, producă anumite lucruri. Uh, Drept urmare, se ajunge la situația în care trebuie să recurgem la proiecte și să pierd surse financiare care ar putea fi investite în, în alte locuri. Și situația în domeniul social este similară. Într-o prezentare am auzit că miliarde de euro sunt uh, investite în uh, domeniul protecției sociale că se investește cu succes în uh, resursele umane. Acest lucru se întâmplă peste tot în Uniunea Europeană. Pentru că se, se pune întrebarea ce putem face în mod real pentru ca oamenii să își schimbe uh, pregătirea profesională. O mare problemă o reprezintă însă reforma administrației. Cred că pe viitor trebuie să ne concentrăm mai mult pe această reformă să încercăm ca finanțarea din bugetul european să fie depolitizată. Pentru că vedem foarte clar că acești, aceste fonduri sunt administrate de anumite persoane care reprezintă de fapt un obstacol. Și sunt de acord cu colega noastră Ines că pentru populația acestor țări trebuie să fie foarte clar cât și ce anume se investește pentru a um, pentru a reduce șomajul între tineri, pentru a mări rata de ocupare. Însă cred că poate ar fi bine să găsim noi modele și nouă persoane care să administreze aceste fonduri europene. Vă mulțumesc, domnule Balcitis. Dau cuvântul domnului Kailatakis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, invitaților noștri la această audiere și să adresez o întrebare domnului Reichenbach, dar nu numai, bineînțeles, uh, și um, invitațiilor noștri de la Comisie și de la BEI. Următoarea întrebare. Sunt sigur că toată lumea are intenții bune. Întrebarea mea este dacă grupul operativ uh, încearcă să soluționeze adevărata problemă, și anume dacă încearcă să rezolve nucleul problemei și uh, o să vă explic ce vreau să zic. Sectorul public din Grecia se confruntă cu trei probleme. Clientelismul, uh, dominația partinică a sectorului public și corupția. Toată lumea recunoaște acest lucru. În ceea ce privește accesul la fonduri, de pildă instrumentele din raportul uh, grupului de lucru se fac referire la 2,9 miliarde din partea europeană, din care numai 130 de milioane au fost, uh, au fost uh, distribuite IMM-urilor. În 2012, principalele două partide din Grecia au reușit să, să, să, să, să obțină 30 de milioane de, cre- de euro credit de la, uh, de la bănci uh, pentru sectorul public. Cele două partide de la guvernare, cele mai mari partide, cele două mari partide, și-au uh, sporit nivelul de finanțare de la 245 de milioane la, do- la peste 270 de milioane de euro. După mine, aceasta este o dovadă de eficiența a cheltuielii uh, uh, banilor către partide și, pe de altă parte, sunt extrem de eficienți în ceea ce privește cheltuirea banilor pentru sectorul public. Ce părere aveți dumneavoastră? Vă mai dau un exemplu. Numirile în sectorul public. Am uh, vorbit despre îmbunătățirea administrației publice. Nu există un sistem bazat pe meritocrație. În ceea ce privește um, posturile manageriale superioare la nivelul sectorului public. Uh, așa cum uh, a recunoscut și domnul Venezelus, uh, liderul partidului de guvernământ, se distribuie funcțiile și la nivel de partid, iar Troica și grupul operativ au intervenit numai la nivelul colectării impozitelor. Ce, ce va închipui poporul în Meritocrația e valabilă numai la nivelul uh, impozitelor, dar la nivelul administrației publice, la nivelul posturilor de director, posturile politice, acolo nu mai avem nevoie de meritocrație. O să mă refer la o chestiune anume. Uh, acum, uh, privatizarea este um, este foarte prezentă la nivelul sectorului jocurilor de noroc, unde corupția este în floare. În ultimii 4-5 ani ne-am uh, confruntat cu, cu cazuri de spălarea banilor în sectorul jocurilor de noroc, uh, rețele de traficanți de droguri, rețele de prostituție, activau aici uh, mafia rusească și georgiană uh, care operează în Grecia, chiar și doctori, avocați, toată lumea este implicată în activități de spălare a banilor prin intermediul OPAC, care a devenit un monopol privat de la un monopol public prin intermediul privatizării. Ați, um, ați aplicat asupra acestei probleme a spălării banilor în acest uh, domeniu. Grupul de lucru spune că uh, în ceea ce privește uh, spălarea banilor a făcut patru seminare cu o formare de Um, conștientizare la nivel 1. Vreau să vă spun că uh, nivelul de conștientizare este foarte ridicat. Nu avem nevoie de sensibilizare a opiniei publice. Avem nevoie de măsuri specifice pentru anumite uh, sectoare unde, care sunt confruntate cu această problemă. Și vă mai dau un exemplu în încheiere. Uh, companiile care, care colectează impozitele în ultimul studiu privind uh, colectarea impozitelor în Grecia, se spune că uh, în um, sondajele de opinie ni se arată că 80 um, de mii de persoane au luat mită, au fost 80 de mii de cazuri de mită în acest domeniu de, de colectare a impozitelor. Ceea ce înseamnă că cineva uh, ia mită odată la trei zile lucrătoare. Uh, deci peste 1000 de persoane iau mită. Uh, s-a, redactat o, ce trebuie să facă. Uh, ce s-a făcut? S-a redactat un, uh, un cod de etică pentru angajați și uh, un program de reforme. Dar, chiar dacă grupul operativ este foarte bine intenționat, îmi dau seama, este și relevant. Sigur, dumneavoastră organizați seminare, uh, întocmiți strategii, dar, până la urmă, acțiunea dumneavoastră are vreo relevanță? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, pentru aceste întrebări. Dau acum uh, cuvântul, cuvântul domnului Hatzimarkakis. Mulțumesc. Uh, l-am ascultat pe domnul Manos, care a vorbit despre lucrurile sfinte, aceste vași sfinte din sectorul, privat, din sectorul public um, din Grecia. Și domnia sa a spus că singura realizare a Troicăi a fost prin șantaj. Fie faceți asta, fie nu primiți banii. Vreau să-l întreb pe domnul Reichenbach dacă Uh, dacă e greu într-adevăr să se lucreze cu, cu sectorul public uh, elen, dacă șantajul este singura soluție pentru a obține schimbare, sau uh, ideea uh, naivă că nu trebuie să dai sfaturi, ci să treci la treabă, așa cum a spus domnul Manos. Acesta este, uh, a fost punctul de plecare al mandatului dumneavoastră. Uh, Considerați că această idee a fost prea naivă de la început? Am o întrebare pentru domnul Popens. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare care um, a vorbit de uh, rata de absorpție mai bună față de alte țări europene. Realitatea este că acum, din cele 31 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, 11 miliarde au fost deja plătite. 20 de miliarde au fost aprobate, dar nu au fost încă, uh, nu au fost încă plătite. Aprobat înseamnă că nu sunt încă folosiți acești bani la nivelul economiei pentru proiecte, pentru locuri de muncă. Întrebarea mea este următoarea. Așa este? Așa stau lucrurile. O mare parte a banilor care, care uh, determină rata de absorpție au fost doar aprobați și nu plătiți? Și am să vă întreb ceva, domnule Reichenbach și domnule Popens. La pagina 8 din raport faceți referire la principalele proiectele, 181 de proiecte care uh, reprezintă proiecte prioritare. În uh, raport, dumneavoastră, la lista proiectelor, faceți referire la proiecte din 2011. Deci nu s-a schimbat nimic într-un an? Aș dori să știu dacă așa stau lucrurile. Și o întrebare pentru domnul Stub, care ne-a spus foarte clar că se adaptează politicile și, da, într-adevăr, Cred că așa stau lucrurile. Ne-am întâlnit cu comisarul Andorf, eh, care se va deplasa la Atena la finalul lunii iunie, dacă nu mă înșel. Dar vreau să vă întreb următorul lucru. Câte locuri de muncă s-au generat de uh, Fondul Social European? Vă întreb asta pe șlau, fiindcă există un sistem care funcționează în Italia și Sicilia, care folosește banii din fondul din FSE uh, eh, și uh, domnul Capulus o să revin și la dumneavoastră, îi combină cu fondul de investiții, cu bani de la fondul de investiții european și creează locuri de muncă prin credite ieftine, mai ales uh, în um, sectorul antreprenoriatului social. Legislația Elena prevede această posibilitate, dar dacă verificăm uh, unde s-au creat astfel de uh, întreprinderi sociale, ne dăm seama că s-au creat foarte puține la Atena și aproape 20 în Corsica. Uh, fiindcă mecanismul există. Am, suntem în al patrulea an de criză. Și niciun, și nu s-au creat locuri de muncă cu acest nou mecanism. De ce durează așa de mult? Înțeleg că, trebuie, că există o perioadă de adaptare, dar de ce durează așa mult? Uh, când se va deplasa domnul comisar la Atena, ar fi bine să, se, să vedem că acest uh, instrument a generat câteva locuri de muncă. Uh, mulțumesc, domnule Knappen, că ne-ați vorbit despre cifre și vreau să vă felicit pentru uh, contractele semnate. Aș dori să, să, vă, să atrag atenția asupra ultimului proiect semnat în uh, Tesalonic, care va absorbi zeci de mii de euro. Nimeni nu este împotriva primarului uh, de acolo, care este un primar modern și inovator. Dar uh, cum poate domnul Han, comisarul domnului Popen, să spună pe de o parte că proiect, s-a terminat cu proiectele mari, trebuie să dăm avânt economiei prin IMM-uri și asta este un proiect mare, iar în același timp se păstrează vechea mentalitate, 400 de milioane pentru un proiect de infrastructură mare și pe de altă parte chiar dumneavoastră ați spus că, mai import, că un instrument mai important aici este fondul de garantare a, pentru IMM-uri care se discută de 2 ani. A fost, uh, a fost prevăzut, uh, a fost prevăzut demararea sa în luna mai, dar nu s-a întâmplat nimic. Deci când va, va, demara, va fi demarat acest uh, fond de garantare a IMM-urilor, care este extrem de important, după cum bine vă închipuiți, fiindcă toată lumea este de acord, uh, la, în Comisia Europeană toate digiurile sunt de acord că crearea de IMM-uri este cel mai bun motor de creștere, iar acest element extrem de important lipsește. Și vreau să vă întreb, domnule Knapen, de ce lipsește? Din cauza guvernului Ellen, din cauza Troicăi, din cauza faptului că Troica nu găsește o modalitate de a coopera cu uh, grupul operativ, cu BEI, cu Fondul European de Investiții, sunt prea mulți parteneri pentru cooperare și când va demara acest instrument extrem de important? Vă mulțumesc, mulțumesc domnule Hasimarkakis. Mai avem un vorbitor, domnul Jean Polodi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă sperie ce aud. Uh, vom, aceste discuții în timpul perioadei electorale va, vor fi extrem de grele. Vreau să-i felicit pe funcționarii Troicăi pentru, încrederea, pentru răbdarea de care au dat dovadă și pentru activitatea desfășurată, fiindcă nu este deloc ușor uh, ca în uh, situația tergiversărilor uh, șefilor de stat și de guvern la Uniunea Europeană și cu mai multe guverne în Grecia uh, cu, să se aplice astfel de decizii grele. Aș dori să fac câteva observații. Cred că trebuie ca cetățenii greci să fie bine informați. Suntem siguri că cetățenii sunt informați? Ce s-a întâmplat până acum? Soluțiile care au fost luate, banii europeni, fiindcă în momentul în care în care citim ce se scrie în, pre- în presă, avem impresia că cetățenii greci nu știu de unde uh, vin acești bani, nu datorăm nimănui nimic și nu trebuie să scoatem bani din buzunar pentru rambursarea acestor bani, deci trebuie să existe o informare uh, a cetățenilor, mai ales mai ales uh, din partea celor care îi reprezintă la nivelul Parlamentului Național. Un alt uh, lucru interesant uh, este răspunderea băncilor. Aș vrea să știu care este părerea că Pe mine mă surprinde că nu uh, s-a discutat mai mult despre bănci. În momentul în care o bancă dă credit unei entități private prea face o greșeală și pentru asta trebuie să plătească. E clar că băncile au uh, acordat uh, credit, uh, prea mult credit grecii. Știu că acum au abandonat jumătate din creanțele lor, dar este suficient? Eu cred că nu se vorbește suficient despre acest lucru. A doua întrebare este adresată Troicai. Am tras învățăminte de pe urma celor întâmplate în Grecia și spun acest lucru, fiindcă în momentul în care mă uit ce, se, ce s-a întâmplat în Cipru, um, a fost un spirit um, de amator și uh, ce s-a întâmplat acolo este o dovadă de amatori, de uh, lucru făcut de amatori și parcă nu am tras uh, niciun învățământ. Și vreau să mă refer în ultimul rând la BEI, nu vreau să să comentez ceea ce s-a spus, dar uh, îmi pare foarte rău că Consiliul, Comisia și sper că nu și Banca nu, uh, urm, nu răspund dorințelor Comisiei noastre ca Banca să fie supravegheată. BEI nu este supravegheată, iar noi cerem asta de uh, de ceva timp, iar în momentul în care BEI se angajează în operațiuni complexe la nivel politic, o, o garanție pentru menținerea ratingului um, de AAA ar fi să fie supravegheată. Noi am um, vom vota Uniunea Bancară, care ar, putea să, ar fi putut să fie o misiune de supraveghere a BEI și nu vom reuși să facem asta. Bine, nu știu de ce. Mă rog, asta e o altă problemă, o paranteză pe care o închid acum. Thank you very much. I understand that we are coming to... Vă mulțumesc. Am ajuns la momentul în care se vor da răspunsuri la întrebările deja formulate. În primul rând, cred că suntem cu toții de acord că există bunăvoință din partea Troicii pentru a găsi o soluție. Și Rămâne de văzut dacă în acest context de bună credință vom găsi soluțiile potrivite. Să vedem ce putem uh, învăța din experiența uh, din Spania legată de infrastructura construită foarte vastă, rutieră, la fel feroviară și cu toate acestea s-au confruntat cu probleme financiare. Până la urmă, întrebarea care se pune este ce ce vom oferi uh, Greciei? Le vom da pește sau o undiță și vom învăța să pescuiască? Pentru că trebuie să se ajungă la o relansare economică durabilă pentru Grecia. Pentru că, dacă nu, vom avea întotdeauna programe urgente și asistență financiară urgentă. Aceasta este marea dilemă dilema cu care ne confruntăm acum. Și acum v-aș propune să dăm cuvântul în primul rând domnului uh, Reichenbach, urmat de domnul Manos, domnul Poppens, Stub și domnul Knopen. Sunteți de acord? Deci, domnule Reichenbach, sunteți primul și avem uh, în total 20 de minute la dispoziție pentru acest punct. Domnule președinte, din partea domnului Popens, tocmai aflat că trebuie să plece dumnealui, deci dacă ați fi de acord, poate dumnealui ar, ar fi mai bine să răspundă dumnealui primul, pentru că eu pot să rămân mai mult timp. Domnule președinte, îmi pare rău. Directorul nostru va rămâne până la sfârșit, însă eu trebuie să plec acum. În legătură cu provocările cheie, după cum am spus deja în prezentarea mea, am analizat cu adevărat situația din Grecia din punctul de vedere al punerii în aplicare a fondurilor uh, structurale și coeziune și am analizat și care sunt provocările cheie și este evident că un model economic uh, nesustenabil care nu are competitivitate reprezintă o provocare cheie. Este un lucru uh, Uh, reflectat în uh, sprijinirea IMM-urilor, a cercetării, inovării și așa mai departe. Am afirmat întotdeauna că aceasta trebuie să fie prioritatea și dacă ne gândim la finanțarea infrastructurii. Nu putem să spunem că infrastructura nu reprezintă în continuare un blocaj pentru economia elenă. Trebuie însă să vedem ce anume finanțăm infrastructură, să ne asigurăm că există o sinergie între diferitele măsuri să sprijinim uh, și noile idei de afaceri, dar și infrastructura. Trebuie să finalizăm interconectarea europeană, rețelele TNT, de exemplu. Dar noi suntem uh, sceptici vis-a-vis -vis de finanțarea unor uh, drumuri locale, regionale. Cred că pentru toate aceste lucruri avem un foarte bun cadru de reglementare propus. Uh, și vă asigur că situația se modifică, pentru că dacă este să comparăm nou cadru de reglementare cu situația actuală, este vorba de un nou cadru de, regl- de reglementare care ne oferă tuturor posibilitatea de a ne concentra pe efic- eficacitatea cheltuirii uh, fondurilor și așa mai departe și împreună cu statele membre și cu autoritățile elene, Uh, vom face toate aceste lucruri. Este adevărat că avem nevoie de o bună cooperare cu autoritățile elene, pentru că proiectele se desfășoară în regiunile din Grecia și așa mai departe. Este vorba de o uh, gestionare împărtășită, a, a uh, partajată a fondurilor și tocmai de aceea am spus că ne dorim ca prioritatea să fie pusă în următoarea perioadă pe reforma administrațiilor locale. Apoi, contractarea și contractarea exagerată. Este adevărat, cred că am uh, plătit deja 54% din uh, contracte, însă uh, la fața locului vedem că 80-85% din contracte sunt aprobate și când vine vorba de decizii, deci există o diferență de 30-35%, ceea ce ne demonstrează că există o cerere pentru aceste fonduri, însă aceste cifre ne demonstrează că există unele probleme pe care trebuie să le rezolvăm. M-am referit la maturitatea proiectelor uh, propuse și asumarea acestora. Aceasta este o problemă în Grecia, se decide un proiect, dar nu este foarte clar cine și la sumă. Tocmai de aceea am și elaborat această listă cu proiectele emblematice, 181 la număr, și cred că pentru acestea, termenul limită al finalizării este 2015 și ne dăm seama că proiectele nefinalizate vor duce la probleme majore, la corecții financiare. Avem încă timpul necesar pentru a le finaliza. Și este adevărat, unele proiecte progresează foarte încet. Însă, când vedem ce se întâmplă cu concesiunile pentru autostrăzi, este un proces într-adevăr foarte complicat, însă noi avem o atitudine optimistă și considerăm că până la sfârșitul anului 2015 putem finaliza toate aceste proiecte. Cam atât am avut de spus. Din păcate trebuie să plec, însă colegii mei vor rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru celelalte întrebări. Vă mulțumesc, vă rog, domnule Reichenbach. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări importantă pe care mi l ați adresat. Dacă îmi permiteți, în primul rând, o observație. Dacă este să privim în trecut la ce se întâmpla în urmă cu un an, atunci cred că toată lumea prezentă aici își dă seama care fusese situația în urmă cu un an. Un uh, economist șef de la o mare bancă spunea, se referea spunea că probabilitatea ca Grecia să iasă din zona euro este de 90%. Cred că în acest moment nimeni nu ar îndrăzni să se refere la o probabilitate la fel de mare ca în urmă cu un an. Drept, drept urmare, în acest an, din punct de vedere obiectiv, situația s-a îmbunătățit. Țara se află în continuare într-o recesiune economică, însă pot fi remarcate primele elemente pozitive. Pentru turism, acest an va fi un record, un record. Se înregistrează pentru, uh, din nou un record uh, la exporturi. Tot în acest an, mai mulți indicatori uh, economici ne demonstrează că există anumite um, schimbări. Pentru prima oară, după luni și luni de creștere a șomajului, se pare că numărul locurilor de muncă create și uh, este mai mare decât cei care intră în șomaj. Dreptul mare ne aflăm în situația în care Grecia s-ar putea să își revină din punct de vedere economic. Și cred că ar trebui să vedem care sunt uh, bazele pentru revenirea economică pe viitor a Greciei. Mai sunt multe lucruri de făcut din punctul de vedere al mediului de, de afaceri, în achiziții publice, în reducerea birocrației. Toate acestea sunt esențiale pentru uh, climatul de investiții intern din Grecia și pentru investițiile străine din Grecia. Este foarte important ca guvernul elen să folosească asistența oferită de noi și de celelalte organizații internaționale, Banca Mondială, OCDE, și ca sfaturile noastre să fie puse în aplicare cât mai repede tocmai pentru a redresa situația actuală. De asemenea, este important ca problema imensă menționată de toți vorbitorii de astăzi, um, problemele legate de accesul la credit să fie depășită. Băncile se vor afla într-o situație precară, așa cum ne-a prezentat foarte clar domnul Manos, pentru perioada următoare, luni, dacă nu chiar ani de zile. Și fondurile structurale sunt uh, instrumentele care pot oferi o anumită asistență împreună cu instrumentele specifice pentru Banca Europeană de Investiții sau alte surse bilaterale menționate deja. Însă, înțelegerea faptului că vom avea o problemă și că avem nevoie de măsuri clare pentru a o rezolva este un lucru esențial. A fost efectuată deja o muncă uh, pregătitoare pentru a crea o instituție pentru creșterea economică în Grecia. Proiectul a fost deja elaborat pentru un asemenea instrument și acum este foarte important ca guvernul elen să uh, facă pașii necesari pentru a crea această instituție care reprezintă o speranță pentru viitor. Apoi, pentru a răs- răspunde la prima întrebare pusă de doamna Iala Sender, sunt și alte puncte legate de sistemul bancar. Foarte multe state membre, în momentul în care și-au recapitalizat băncile, în același timp au definit niște linii directoare pentru băncile respective, uh, pentru că acestea măcar să-și asume un angajament moral, nu unul legal, de a servi economiei reale. Este un lucru care ar fi putut fi făcut și în Grecia, din păcate acest lucru nu s-a întâmplat, dar este un, uh, o cerere care ar putea fi impusă și în alte state membre. O altă întrebare a fost care sunt principalele puncte slabe. Fără nicio îndoială, administrația publică și administrația fiscală reprezintă în continuare zone cu probleme majore. Și, în general, sistemul de guvernanță și de gestionare a fondurilor structurale a fost, uh, este unul care poate fi în mod clar îmbunătățit. Eforturile depuse de toată lumea în domeniul fondurilor structurale, Direcția Ocuparea Locurilor de Muncă, Direcția Generală Regio, pentru, pentru noua uh, perioadă de programare în următoarele luni sunt, vor fi cruciale și cred că Trebuie să ținem cont de faptul că dacă ne dorim îmbunătățirea gestionării fondurilor, nu trebuie să uităm de potențialul regiunilor și de potențialul diferitelor municipalități. Domnul, întrebarea domnului Sandergaard referitoare la declarația fostului uh, ministru pentru dezvoltare regională. Mm, vine foarte greu să răspund la această întrebare. Tot ce pot să vă spun este că am uh, colaborat cu dumnealui pentru a îmbunătăți situația legată de fondurile structurale și cred că au fost uh, realizate câteva progrese în ultimele luni și dumnealui este cel care a creat grupul de lucru care a elaborat acest proiect pentru noua instituție uh, dedicată creșterii economice. Este clar că și noi ne întrebăm dacă acțiunile noastre sunt relevante și răspunsul la această întrebare în toate domeniile pe care le-ați descris atât de bine și știu foarte bine că există uh, probleme în domenii care nu pot fi negate și răspunsul dacă autoritățile elene vor fi capabile să să abordeze toate aceste probleme și cu, și cu sprijinul instituțiilor naționale să treacă la, la modificările necesare. Este clar că acest că guvernul actual, în primul an de când funcționează, a realizat foarte multe lucruri, însă mai trebuie făcute câteva um, un număr de modificări structurale și verdictul final va putea fi dat doar dacă în următorii ani structurile vor fi modificate în realitate. Pentru că pe termen lung și pe termen mediu, durabilitatea economiei elene este esențială. Nu avem nevoie de, de durabilitatea economiei elene, nu putem să ajungem la acest lucru doar prin creșterea taxelor și prin reducerea cheltuielilor. În final, permiteți-mi să spun că înțeleg foarte bine că după, după această perioadă de 20 de luni în uh, Grecia, împreună cu mulți colegi din Grecia și cu, cu discuțiile pe care le-am avut cu colegii din Grecia și din Uniunea Europeană, înțeleg foarte bine care sunt dificultățile și slăbiciunile. Cu toate acestea, cred că împreună cu statele membre Trebuie să depunem eforturi pentru a ajuta Grecia în această sarcină imensă de modificare a de reformare a administrației și cred că au fost înregistrate deja uh, lucruri pozitive. Este pentru prima dată în istoria Greciei în care uh, guvernul Elen a creat un secretariat general pentru coordonare. Dacă citiți raportul OCDE de la începutul anul, anului 2012, Acolo se spune că lipsa de coordonare este um, este foarte importantă și a influențat uh, din foarte multe puncte de vedere situația din uh, Grecia. Și această nouă instituție a Secretariatului General pentru Coordonare are un potențial imens. Desigur, el trebuie să funcționeze în totalitate, însă cel puțin au fost puse fundațiile pentru această nouă instituție. Și în mod similar, pe bună dreptate, v-ați referit la problemele reprezentate de corupție. Ei bine, cel puțin, din nou, pentru prima dată în istoria Greciei a fost adoptată o lege care reprezintă baza pentru acțiuni decisive împotriva corupției. Dar putem să fim sceptici dacă această lege va ajuta cu adevărat, însă cel puțin există acest potențial și este foarte important să profităm la maxim de acest potențial. Vă mulțumesc, domnule Reichenbach. Mai avem șapte minute la dispoziție înainte de a trece la următorul uh, punct. Și mai sunt trei persoane care trebuie să ofere câteva răspunsuri. Dau acum cuvântul domnului Stefanos Manos pentru a răspunde întrebărilor care v-au fost adresate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu mă înșel, o singură întrebare mi-a fost adresată și cu permisiunea dumneavoastră, voi răspunde și întrebărilor care nu mi-au fost adresate. O întrebare s-a referit la faptul dacă comisia și grupul operativ sunt relevante. Pot să vă spun că dacă eu aș fi în poziția domnului Samaras, uh, domnul Reichenbach ar fi foarte relevant și aș ști cum să profit de dumnealui. Deci nu se pune această întrebare dacă grupul operativ este sau nu relevant, ci dacă uh, statul recipient este dornic să accepte aceste modificări. Această întrebare trebuie adresată uh, cetățenilor din Grecia. Vă doriți ca domnul Reichenbach să vă ajute sau nu? Din păcate, răspunsul la această întrebare nu este unul clar. Și, domnule președinte, dacă nu mă înșel, ați întrebat dacă ar trebui să uh, oferim uh, poporului elen pește sau să îl învățăm cum să pescuiască. Desigur, răspunsul meu ar fi, da, trebuie să învățăm cum să pescuiască, însă doresc să vă atrag pur și simplu atenția asupra faptului că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Nu mai avem mult timp să învățăm pe eleni să pescuiască. Drept urmare, trebuie, în anumite cazuri, să recurgem la măsuri radicale. Și cred că ar trebui să mai spun un lucru um, legat de Banca Europeană de Investiții. M-a bucurat să-l aud pe domnul Knappen, care a menționat necesitatea de a păstra ratingul de uh, um, AAA și să nu să nu periclitez acest statut. Mm, eu nu, pe mine nu mă convinge foarte mult această idee a garant, fondului de garantare pentru IMM-uri, pentru că nu cred că accesibilitatea acestui instrument ar fi foarte largă. Și în același context aș dori să subliniez un element amintit de domnul Reichenbach, și anume nevoia de a analiza calitatea activelor deținute de băncile elene. Avem nevoie de claritate și transparență în sectorul financiar elen. Nu trebuie să pierdem lucrurile din control, așa cum s-a întâmplat în multe alte părți de pe planetă, de exemplu în Cipru. Procesul de monitorizare trebuie să fie unul foarte atent al uh, situației din sectorul financiar și să nu trăim într-o lume optimistă fără niște baze reale. Și acum întrebarea care într-adevăr mi-a fost adresată mie de domnul Sandergaard era vorba de proiectele de infrastructură inițiate în momentul în care eram eu ministru, în urmă cu câțiva ani. Ce am făcut eu în urmă cu aproximativ 25 de ani este de a introduce în Grecia ideea că pentru unele proiecte de infrastructură majoră ar fi mai bine ca nu cont, ă, ă, contribuabilii să suporte aceste proiecte, ci utilizatorii. Așa am ajuns la o, compet- o competiție pentru aeroportul din uh, Atena și la fel s-a întâmplat cu autostrăzile pentru care trebuie plătită o taxă de utilizare sau pentru traversarea unui uh, diferitelor poduri și dacă mie mi se par că criticile ar trebui să fie orientate în altă direcție. De la aceste trei mari proiecte de infrastructură din Grecia nu s-a mai întâmplat nimic în acest domeniu. Faptul că pasagerii, singurul aeroport din Grecia care este plătit de pasager, nu de contribuabil, nu mi se pare că este un lucru bun. Cred că toate aeroporturile din Grecia ar fi trebuit să fie finanțate de, pas- de pasageri și nu de contribuabili. Din păcate nu am ajuns în această situație și după cum am spus deja în prezentarea mea anterioară, nimeni nu dorește să se atingă de această vacă uh, sfântă, sacră. Uh, nu se dorește privatizarea aeroporturilor pentru că nu se dorește periclitarea locurilor de muncă a persoanelor care lucrează la, în aeroporturile respective. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Manos. Acum dau cuvântul domnului în care trebuie și dumnealui să plece mai devreme. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca pe scurt să răspund la câteva întrebări uh, puse mai ales de domnul raportor, domnul Hatzi Markakis. Dumnealui a pus o întrebare legată de fondul de garantare pentru IMM-uri. Vestea bună este că acest fond a demarat deja. Pas cu pas, însă a fost deja demarat. De ce am avut nevoie de atât de mult timp? Ei bine, după cum a spus și domnul Reichenbach, Băncile au fost și se află în continuare într-o situație precară. Nu doar pentru că au trebuit să fie recapitalizate, însă în state ca Grecia, datorită faptului că există aceste, aceste, această presiune dublă legată și de datoria suverană. Apoi, a trebuit să creăm această, acest fond împreună cu alți parteneri, cu Comisia, cu băncile. Și noi, desigur, nu suntem o, o bancă normală, ci una de investiții. Um, și există anumite proceduri care trebuie respectate și, desigur, dacă trebuie să colaborăm îndeaproape cu diferiți uh, parteneri, există anumite limitări, uh, reguli, regulamente specifice pentru fondurile structurale și trebuie să clarificăm toate aceste puncte și, după cum am spus deja, am încercat să reacționăm, să ne adaptăm la situația din Grecia, însă a trebuit să folosim instrumente pe care nu le-am folosit în trecut. Deci și noi și partenerii noștri am avut uh, multe lucruri de învățat, însă vestea bună este că am început acest uh, instrument și până la urmă este vorba de un fond care va finanța în mod direct uh, un miliard, un miliard și ceva de euro. Acum, întrebarea legată de marile proiecte. Dumneavoastră v-ați uh, referit și eu m-am referit la planurile de a construi un metrou în uh, Salonic. În planurile noastre, împreună cu Comisia Europeană, am pus accentul foarte mult pe orizontul 2020, pe investițiile în viitor, ceea ce înseamnă investiții în inovare, în durabilitate și nu doar în, uh, în infrastructură, în poduri, în drumuri și așa mai departe. Acestea fiind spuse însă, am analizat proiectele care au fost uh, propuse, aceste 181 de proiecte de pe lista regăsită și în raportul dumneavoastră, proiecte care sunt uh, utile, uh, fiabile și care contribuie la creșterea economică și acest metrou este unul dintre acestea. În următoarea fază a procesului, și acesta este un element de a vă asigura, vă spun că avem o, un proces uh, foarte rigid care analizează dacă proiectul respectiv este unul uh, fiabil. Deci există un sistem de verificare și, într-adevăr, pentru a promova competitivitatea trebuie să investim în, uh, în inovare și în cercetare. Și apoi, următoarea întrebare pusă de domnul Odi, supravegherea băncii noastre Desigur, există un uh, consiliu de directori, un uh, comitet de audit, există și agențiile de, de, de rating, de rating ONG-uri care ne examinează activitatea și, desigur, desigur Parlamentul European, în fața căruia trebuie să uh, spunem exact ce facem. Activitățile noastre sunt uh, transparente și uh, Uh, rezumatul îl puteți uh, găsi întotdeauna în raportul de audit anexat raportului anual pe care îl publicăm noi. Deci nu consider că nu uh, funcționăm suficient de transparent. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Knappen, pentru aceste răspunsuri. Și acum Uh, dau din nou cuvântul pentru ultimul comentariu domnului Odi. Mulțumesc, dar nu e, eu am spus că nu există supraveghere bancară. Iar când șefii de stat și de guvern, când comisarul Barnier spun că toate instituțiile de credit vor beneficia de supraveghere, este fals, fiindcă dumneavoastră nu beneficiați de supraveghere. Și îmi pare rău, ați spus că aveți una și alta, dar nu aveți supraveghere bancară a, a, trebuie să recunoașteți, am propus uh, o soluție domnului Trișe, aplicarea bazei juridice pentru unirea bancară. Am înaintat un amendament care a fost votat de Parlament și refuzat în dialogul tripartit. Nu vreau să insist asupra acestui lucru, fiindcă nu este subiectul pe care îl discutăm, dar nu aveți supraveghere bancară. Sigur, dați dovadă de transparență, dar nu despre, asta, nu despre asta e vorba. Mulțumesc, domnule Odi. Um, domnule Knappen. Doriți să răspundeți la această întrebare? Da, nu pot decât să repet ceea ce am spus. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul Odi. Nu asta discutăm astăzi. Mulțumesc. În regulă. Propun acum să-i dăm cuvântul lui, să-i dăm, să <laughs> dăm cuvântul, mă scuzați, ultimului nostru vorbitor, domnul Wolf. Uh, mulțumim foarte mult, uh, domnule Knappen, pentru prezență. And after a short organizational facem niște mici schimbări organizaționale și apoi vom putea continua. So, hello. Hello. Hello, yeah, I now would like to welcome here Guntram Wolf, acting director Doresc să-i urez bun venit domnului Guntram Wolf, director executiv uh, al uh, Fundației Bruegel. Acum, uh, după discuția din această dimineață, ne întrebăm ce fel de concluzii putem trage și ce fel de recomandări politice pot fi reținute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că vreau să trag concluziile întregii sesiuni din această dimineață, ci mai degrabă aș dori să vorbesc despre un raport recent pe care tocmai l-am publicat referitor la asistența UE fmi către uh, statele din zona euro și mă voi referi la uh, asistența oferită uh, Greciei, Irlandei și Portugaliei. Vom face acest lucru din punct de vedere mm, economic, dar vom analiza și uh, sistemul instituțional și anume Troica. Astăzi mă voi uh, concentra numai pe Grecia, pentru că discuția se referă la, de, la Grecia astăzi. Uh, dar dacă timpul permite, mă voi referi și la unele concluzii referitoare la Troică. În primul rând, în ceea ce privește comparația între cele trei țări, am spune că programul Elen a fost cel mai puțin de succes comparat cu cel irlandez și cel portughez. Dați-mi voie să subliniez faptul că am ales um, titlul nostru cu foarte mare um, prudență, o evaluare timpurie, pentru că cele trei programe se desfășoară în continuare și, drept urmare, evaluarea uh, nu este finalizată, este una intermediară. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem când vorbim despre programe de asistență financiară în zona euro este sistemul uh, foarte specific uh, și contextul foarte specific în care se face acest lucru. Asistența în zona euro este diferită, drept urmare, de asistența în alte țări asistate de către femei, în afara Uniunii Europene, de exemplu. Avem uh, constrângeri economice specifice ce țin de Uniunea Monetară, dar și de o integrare financiară foarte profundă, avem uh, constrângeri ce țin de politici, uh, iar Grecia a fost foarte afectată de asta. La început nu exista o instituție finan- uh, financiară care să ofere o instituție care să ofere asistență financiară. Și multe persoane erau de părere că asistența financiară în Uniunea Monetară nu este permisă. Deci există și unele constrângeri juridice. Drept urmare, Grecia a fost uh, prima țară care a avut parte de această experiență, ceea ce a făcut ca experiența să fie foarte complicată pentru Grecia, dar și pentru Uniunea Europeană și pentru Troică. Când vorbim despre eficiența costurilor, trebuie să vorbim despre uh, ceea ce s-a introdus în sistem, inputul, asistența oferită și rezultatele. În ceea ce privește mărimea programului, cele trei programe în cele trei țări au fost foarte mari uh, pentru standardele internaționale, mai ales programul Elen a fost uh, foarte, foarte, de o mărime foarte mare. Dacă ne uităm pe partea dreaptă a, diapozitiv, a diapozitivului, vedem mărimea ca procent din uh, PIB, dar și mărimea absolută a uh, sumelor oferite în ultimii 20 de ani de către femei unor țări din lume. Rețineți că este vorba numai de partea oferită de femei și ceea ce vedeți este că programul ELEN, în cazul în care nu-l vedeți, este cea mai mare bulă dreapta sus, este, programul Elen este foarte mare, numai partea de la femei este enormă, uh, atât în ceea ce privește procentajul din PIB, cât și în ceea ce privește numărul de miliarde de euro. Știți că femeii au oferit numai o treime din asistența financiară uh, oferită Greciei. Este de asemenea foarte mare față de alte uh, programe de asistență din Uniunea Europeană. Uh, Aici comparăm cu România, Letonia, Ungaria, Portugalia, Irlanda și Grecia și vedem că um, Grecia a primit 120% din PIB și este într-adevăr um, special. Deci, compoziția de asemenea este foarte specifică. Apoi, trecând mai specific la Grecia. La începutul programului, um, dezechilibrele erau excepționale, foarte mari, foarte profunde. Îmi amintesc uh, deficitul de cont curent uh, foarte mare, deficitul public uh, foarte mare, administ- capacitatea administrativă foarte slabă și s-a vorbit despre asta în această dimineață și așa mai departe. Deci foarte mari dezechilibre. Apoi ne-am dat seama că mm, programul, așa cum a fost el proiectat inițial, nu a fost robust. De la bun început a existat probabilitatea ca mai târziu ar urma și ar fi trebuit să se facă uh, ajustări și adaptări. Programul a fost uh, foarte optimist la început în ceea ce privește uh, premisele de la care se pornea referitor la veniturile ce pot fi obținute din privatizări și taxe. Și apoi, la început, programul s-a concentrat foarte mult pe aspecte fiscale. Când citim documentele programatice, vedem că a avut loc un, un transfer, un, un schimb în ceea ce este considerat uh, o prioritate. La început s-a pus uh, accentul pe uh, disciplina bugetară, undeva la mijloc S-a vorbit și despre aspectele structurale, inclusiv reforma administrativă, dar nu numai, dar și uh, reforme ale pieței muncii. Uh, deci, mai târziu s-a spus, este nevoie de ajustări structurale, dar și de disciplină bugetară. Îmi cer scuze, sunt economist, deci trebuie să vă arăt câteva cifre. Dați-mi voie să vă arăt o comparație pe care am uh, făcut-o. Am comparat aici, și mă voi referi numai la Grecia, ceea ce a presupus programul la început că se va întâmpla, ce se credea în mai 2010 că se va întâmpla, uh, deci previziunile în 2010 pentru 2013 și ce a reieșit din uh, care au fost rezultatele reale. Și rezultatele sunt interesante. În primul rând, uh, Uh, vedem că PIB-ul și uh, cererea internă s-au prăbușit mult mai mult decât uh, au fost așteptările. La începutul programului s-a prevăzut o reducere a PIB-ului cu de 3-4%, până la urmă PIB-ul s-a redus cu a, a scăzut cu 21%. Vedem că, de asemenea că creșterea internă s-a contractat foarte puternic. La început s-a presupus că contractarea va fi de 12%, dar a fost până la urmă de 28%. Aceasta, bineînțeles, a avut consecințe asupra șomajului. Șomajul a fost prevăzut să fie 15%, însă la final a reieșit că este 27% în 2013. Există și vești bune. Uh, în general, deficitul uh, public. Acesta este în principiu acolo unde se prevăzuse că va fi. Este ceea ce uh, au confirmat și antevorbitorii mei. Finanțele publice au, s-au ajustat. Ajustarea uh, deficitului bugetar uh, s-a făcut. Uh, și asta este și pentru că uh, nu, nu a existat o alegere. Ar fi fost nevoie de mai multă asistență financiară, dacă nu, și nu ar mai fi fost oferită. Apoi, contul curent s-a îmbunătățit ceva mai mult decât se prevăzuse și asta pentru că s-a uh, redus cererea internă și, drept urmare, s-au redus importurile. Uh, nivelul datoriei față de PIB a crescut mult mai mult față de cât se credea. 125% față de 150% cum fusese prevăzut. Și rețineți că 150% excludea uh, restructurarea datoriei. Ne întrebăm de ce, ne-am întrebat de ce există această discrepanță și am făcut o defalcare, încercând să explicăm de ce nivelul datoriei a fost cu atât mai ridicat decât uh, se prevăzuse inițial. Și a reieșit că trei factori au intervenit aici. În primul rând a fost faptul că în 2009, la începutul programului, condițiile financiare erau mult mai dure, condițiile fiscale, bugetare, erau mult mai uh, rele, situația era mult mai gravă decât se credea. După jumătate de an, Troica și-a dat seama că, de fapt, nivelul datoriei este cu 40% din PIB mai mare decât se presupusese la începutul programului. 14. Mă scuzați. Al doilea efect, și acesta este cel principal, este vorba de uh, faptul că PIB-ul a scăzut. Deci dacă PIB-ul scade, bineînțeles, rata uh, datoriei față de PIB va crește. Asta explică și um, înaltul procentaj al datoriei publice. Al treilea factor a fost restructurarea datoriei. Aceasta a ajutat reducerea datoriei uh, cu aproximativ 26,6%. Am spus că Troica a fost optimistă în ceea ce privește privatizările și, re, um, și veniturile din, acest, din acestea. Ceea ce vedem aici, am să vă rog să vă uitați la numerele pentru 2015, vedeți uh, pentru 2015 diferitele documente ale Troicii și ce spune aceasta referitor la câte miliarde se vor primi până în 2015 din privatizări. La începerea programului, în mai 2010, se spera că guvernul uh, elen va reuși să obțină 5 miliarde din privatizări. Apoi, programul s-a deteriorat și varia, variabila de ajustare au, au fost privatizările. Asta a dus la, un, la o culme atinsă în iulie 2011, în care Troica a spus vom obține 50 de miliarde din privatizări și nu 5 miliarde. Între timp, uh, realismul a înlocuit optimismul și au revenit la aproximativ 6-7 miliarde. A existat o perioadă în care programul nu era pe calea cea bună și în loc să se ajusteze programul, s-a presupus că veniturile din privatizări vor crește, pur și simplu. Au existat și uh, pași înapoi, lovituri. Uh, am spus că cererea internă s-a redus mult mai mult decât s-a așteptat. Ehm, performanța la export uh, a fost mult mai mică decât s-a sperat. S-a sperat ca exporturile să compenseze mm, scăderea cererii interne. Am vorbit îndelung despre slăbiciunea administrat- sistemului administrativ în Grecia Uh, Troica la începutul programului a, sub, a subestimat greutățile cu care se va confrunta în ceea ce privește implementarea programului și asta este foarte diferit față de programele din Irlanda și din Portugalia, unde implementarea la nivel local a fost uh, mult mai puțin complicată. Apoi nu cred că trebuie să vă amintesc uh, dezbaterile ce au avut loc referitor la restructurarea datoriei. Uh, restructurarea datoriei cu siguranță a avut un efect asupra uh, solidității programului pentru că a subminat discuțiile referitor la care ar fi calea de ieșire pentru Grecia. Și nu în ultimul rând s-a vorbit despre ieșirea Greciei din euro, politicieni de la nivel înalt au făcut uh, declarații în acest uh, sens și acest lucru în mod foarte clar a dăunat foarte mult economiei uh, elene pentru că au subminat încrederea în, în economie și în țară. Recomandări. Este foarte greu să spui uh, ex post uh, ce ar fi trebuit făcut mai bine. Dar aș dori să mă refer totuși la trei puncte. Cred, în primul rând, că uh, ar fi trebuit făcută restructurarea datoriei mai devreme, nu, neapărat, nu de la bun început, pentru că ar fi creat uh, mult prea, multe, mult prea multe fragilitate financiară la început, însă a existat un moment în 2011 când restructurarea datoriei ar fi fost foarte utilă și ar fi ajutat la reduce, să, să se reducă exp- punerea zonei euro și a UE uh, față de datoria Elena. Ceea ce am făcut în 2011 a fost să înlocuim multe dintre um, credite personale, creanțe personale, private, mă scuzați, cu uh, creanțe uh, publice. Um, un program mai solid de la bun început ar fi crescut uh, credibilitatea programului al Troicii și ar fi crescut șansele de succes al programului. În general, aș spune că Grecia este în continuare în euro, asta este o realizare, însă accesul la piață, care este final, în final uh, scopul programului, este uh, foarte îndepărtat și multe reforme nu sunt încă finalizate. Considerăm că va fi nevoie de încă câțiva ani până când Grecia va putea să iasă din toate programele de asistență oferite de către UE. Dacă îmi permiteți încă un minut, aș dori să vă prezint un ultim diapozitiv referitor la Troică. Raportul nostru este pe site-ul nostru, vă rog să îl descărcați dacă sunteți interesați de acest subiect. Vorbim despre rolul instituțiilor, nu numai în Grecia, dar uh, în general. Considerăm că la ora actuală este necesar ca femeiul să fie în continuare implicat, considerăm însă că rolul femeii ar trebui să se schimbe. Din cele trei uh, opțiuni pe care le prezentăm, numărul trei mi se pare cea mai bună, uh, și anume un fel de creditor cu efect de catalizator. Deci să fie un creditor, dar nu într-o proporție atât de mare. Aproximativ 10%, de exemplu, ni s-ar părea un compromis foarte bun. Astfel încât femeiul să-și păstreze independența, să poată renunța la un program dacă o dorește, dar în același timp să fie implicat și să contribuie la um, calitatea unor programe. Apoi, rolul Comisiei Europene. Ceea ce ne-a frapat aici a fost faptul că Comisia Europeană se află într-o poziție ciudată în troică. Până la urma urmei, Comisia Europeană nu are rolul Comisiei Europene. Comisia Europeană acționează în numele statelor membre, în numele mecanismului de stabilitate european, nu acționează în calitate de colegiu al comisarilor. Mandatul Comisiei este dat de către uh, mecanismul de stabilitate și de către uh, comisarul uh, pentru afaceri financiare, dar nu există un mandat din partea Colegiului Comisarilor. Și noi considerăm că acest lucru este problematic, pentru că uh, forul politic din comisie este colegiul și el nu participă, nu este partener în negocieri. Considerăm că nu este bine pentru comisie și nici pentru program. Uh, pentru că este vorba de o instituție comunitară care acționează în numele statelor membre și asta creează o serie întreagă de probleme. De asemenea, considerăm că programele de asistență financiară ar trebui să fie uh, desfășurate de către o instituție uh, specializată, într-o, oare, într oarecare măsură este o sarcină tehnică. O opțiune ar fi să se dezvolte mecanismul de stabilitate european într-un fel de fond monetar european. Dar să existe și uh, membrii din partea Comisiei detașați în acesta. Um, în mod ideal am considerat Fondul Monetar European ca pe instituție europeană. În ceea ce privește BCE, BCE trebuie să fie inclusă pentru că este un creditor uh, foarte important, uh, are, își asumă riscuri mari uh, și expunere mare și chiar când vor avea funcția de supraveghetor uh, unic, vor trebui să aibă o cale să își exprime uh, îngrijorările. Nu ar trebui să fie partener la negociere cu drepturi de pline, pentru că până la urmă acest lucru ar intra în conflict cu mandatul lor principal și nu ar fi un caz ideal în principiu considerăm că BCE ar trebui să nu mai cosemneze declarațiile de revizuire la finalul uh, misiunilor. Ar, fi vorba, ar trebui să fie numai Comisia și femei. Apoi, în ceea ce privește um, responsabilitatea și supravegherea, considerăm că Parlamentul European ar trebui să aibă un rol crescut în uh, supravegherea programelor, însă, în același timp, nu cred că Parlamentul European trebuie să aibă drept de decizie asupra programelor. Trebuie să exercite mai degrabă supraveghere decât control asupra acestor programe. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Wolf, pentru că ați respectat timpul, dar uh, mai ales pentru rezultatele studiului dumneavoastră. Deschid uh, dezbaterea pentru o scurtă discuție pe acest subiect. Cine dorește să intervină? Teodorus Schilakakis. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Wolf, pentru prezentare. Din păcate îmi revine sarcina uh, de a vă spune că în 2011 uh, am cerut ca programul să se uh, miște mai rapid și în momentul în care Troica a spus că va obține 50 de milioane, am adresat o întrebare lui Oli Ren a doua zi. Am întrebat de ce această sumă, fiindcă e ridicolă aici, la Parlamentul European. Am o întrebare precisă. Ați vorbit despre acest lucru, însă nu în detalii. Principalul partid de opoziție între 2010-2012, acum este la guvernare, se opunea, s-a opus într totul programului în primii doi ani. Și faptul că numărul șomerilor a crescut cu 6.000 față de numărul prevăzut, iată, este o realitate în Grecia. Vreau să vă întreb, după dumneavoastră, acest lucru a jucat un, un rol în ceea ce privește situația din Grecia? Iorgo. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult că v-ați referit la rolul Parlamentului European. O să revin la acest lucru în ceea ce privește remarcele, remarcele de încheiere. Domnule Wolf, uh, sunteți de acord cu domnul Reich, uh, Reichbach, uh, Reichenbach și anume că situația s-a îmbunătățit în mod obiectiv. Domnul Reich, Reichenbach a vorbit despre un post de secretar general la, la guvern încă un, un post de funcționar public care reprezintă, iată, după domnia sa, o îmbunătățire concretă a situației. Am două întrebări concrete, fiindcă lucrurile arată mai bine, într-adevăr. Raport, uh, raporturile Troicăi s-au schimbat uh, și procesul a fost demarat în uh, iunie-iulie anul trecut, uh, iar uh, atitudinea Troică este mai pozitivă acum. De ce? De ce vă întreb eu? Uh, oare Oare eh, datorită de val- devalorizării interne, care este, a fost obiectivul prezentat de Troică eh, la, sing- la singura uh, reuniune care a avut loc în Parlament, acesta este uh, evaluarea inter- de devalorizarea internă. Ni s-a spus, acesta este obiectivul nostru, salariile trebuie să scadă uh, pentru ca Grecia să devină mai competitivă. Apoi, uh, excedentul uh, Uh, primar, uh, care reprezintă un succes. Întrebarea este de unde vine acest excedent primar? Vine de pe urma unui, unui sistem uh, de impozite îmbunătățit sau faptul că a, crescut TVA-ul de la 13% la uh, peste 20%, ceea ce înseamnă că um, ceea ce înseamnă um, că investițiile și consumul au fost uh, blocate. Cei care ne ascultă în direct pe internet poate ar vrea să știe dacă dumneavoastră considerați că elementele sectorului privat beneficiază de ajutor prin acces la piață, reducerea impozitelor eh, sau instrumentul de garantare a ehm, creditelor pentru IMM-uri care, despre care s-a vorbit. Aceste elemente, după părerea noastră, sunt suficiente? Mulțumesc, Iorgo. Mai avem o persoană înscrisă la cuvânt. Doamna Aia la sender. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Ines, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Wolf, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă a studiului, la fel de interesant. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. Uh, dumneavoastră în, uh, în, în uh, graficele dumneavoastră ne-ați prezentat situația fondurilor care au ajuns în Grecia de la fonduri europene și nu numai. Care este părerea dumneavoastră, dat fiindcă țara nu a reușit să se modernizeze și să se dezvolte pe cât ar fi putut um, în, proporțional cu asistența pe care a primit-o, fiindcă aceasta este una dintre problemele cele mai grăitoare. Care sunt problemele, deficiențele ce explică lipsa de rezultate similare celor din alte țări? Ați spus un lucru care mă îngrijorează. Ați vorbit despre estimări și uh, Eh, și previziuni și ați spus că există o discrepanță între previziuni și realitate. Ați vorbit numai despre Grecia, dar mă întreb dacă același lucru este valabil și în alte țări. A existat aceleași uh, discrepanțe în Irlanda și Portugalia, fiindcă nu am avut timp să analizăm cifrele. Eu uh, vin din Spania, deci mă interesează acest lucru. Bine, știu că există o mare discrepanță între proiectări, între previziuni și realitate. Uh, ce, um, care este explicația? Ce înseamnă um, instrumentele au fost greșite? s-a, um, s-a făcut ceva greșit? Trebuie să identificăm problema, altfel lucrurile se vor repeta dacă nu identificăm problema acum. Poate nu s-au înțeles bine lucrurile. Domnul Reichenbach a spus că anul 2013 este un an un an bun pentru exporturi și turism și aș vrea să-l cred, fiindcă știu că face o treabă foarte bună. Același lucru s-a spus despre Spania, dar în Spania explicația este alta. Se pare că acest lucru se întâmplă pentru că prețurile și salariile au scăzut atât de mult, iată de ce exporturile sunt mai competitive. Nu înseamnă că sunt companiile mai competitive, doar au scăzut salariile și prețurile. Exportul, ni se spune, va fi un motor, un vector al creșterii, la fel ca și turismul în Grecia. Asta spune domnul Reichenbach. Dar uh, dumneavoastră ați spus că exporturile întâmpină probleme. Uh, exporturile, se pare, nu sunt o, pro- o poveste de succes în Grecia, cel puțin nu până acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule Wolf, vă dau cuvântul pentru a răspunde acestor întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări pertinente. Sper uh, că voi putea să le răspund cel puțin parțial. În primul rând, uh, trebuie să vă spun că nu pot să răspund la prim, primei întrebări, fiindcă este o chestiune politică și nu pot să fac o uh, analiză politică. Mă abțin uh, de la a răspunde aceste întrebări ca economist. Vreau să răspund domnului Șațimacachis în ceea ce privește uh, Uh, îmbunătățirea obiectivă a situației. În primul rând, dați-mi voi să vă spun că putem spune în mod obiectiv că s-au îmbunătățit condițiile de finanțare în mod substanțial. Condițiile de finanțare uh, erau uh, uh, dezastroase acum un an. Acum, chiar dacă uh, nu sunt extraordinare, totuși s-au îmbunătățit față de anul trecut. Aici asistăm deci la o îmbunătățire obiectivă clară. Uh, Identificarea motivului pentru, uh, din, din spatele acestei îmbunătățiri uh, nu este un proces ușor din punct de vedere uh, teoretic. Anunțul uh, BCE, anunțurile BCE au jucat un rol foarte important, la fel și uh, Uh, faptul că nu se mai vorbește despre ieșirea uh, Greciei din uh, Uniunea Europeană. Acest lucru a fost foarte important și aici, aici s-a făcut o mare greșeală, nu din partea Greciei, ci din partea Uniunii Europene. A fost o greșeală foarte mare și a avut consecințe mare asupra, negative asupra economiei elene. Ați vorbit despre devalorizarea internă. În primul rând, uh, una dintre marile probleme cu care s-a confruntat uh, programul la început a fost că nu a pus destul accent pe devalorizare. Mm, în primul proiect de document al, al Troicăi se vorbește despre această chestiune și despre al 14 sau al 13 salariu, dacă ar trebui să se renunțe la el sau nu, iar Troica în acel document oficial a spus că nu ar trebui să se taie al 13-lea sau al 14-lea salariu, fiindcă s-ar submina uh, durabilitatea, ceea ce a fost o greșeală fiindcă variabilele nu pot fi ajustate dacă nu se, uh, dacă nu se ajustează uh, prețurile, uh, salariile. A fost o greșeală, deci, dar s-a um, făcut o, s-a făcut o schimbare de atunci, iar cele mai recente cifre ne arată că salariile au fost reduse semnificativ costurile sindicale au fost și ele reduse um, semnificativ, ceea ce înseamnă că a sporit competitivitatea îngrijorător este faptul că acest lucru nu s-a reflectat și în prețuri. Costurile au scăzut, dar prețurile au rămas ridicate. Ceea ce, pe de o parte, afectează consumul la nivel intern, fiindcă salariile reale scad, dar, în același timp, se subminează și exporturile, ceea ce este foarte important. Iar Aici e vorba și de structura economiei elene, cu, de competitivitatea economiei elene, de chirii și reforme pe piața produselor și așa mai departe. Sper că politicile de, competi- de concurență vor putea și de reglementare vor juca un rol important în acest domeniu. Deci e greu să spunem ce an, despre ce anume este vorba, avem nevoie de experți, de specialiști ca domnul Reichenbach, Comisia Europeană pentru a identifica um, exact acțiunile ce trebuie întreprinse. Acum, în ceea ce privește excedentul primar și ajustarea, sunt de acord cu faptul că ajustarea fiscală o mare parte a ajustării fiscale nu a fost derulată așa cum ne-am fi dorit. Ne-am fi dorit uh, să facem acest lucru prin reducerea cheltuielilor neproduc- neproductive, prin uh, creșterea impozitelor care uh, nu afectează creșterea economică. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, nu, s-a întâmpl- nu se întâmplă de obicei și nu s-a întâmplat nici în Grecia. Nu s-au făcut lucrurile așa. Dar uh, cerem prea multe, totuși. E greu să ajungi la structura cea mai potrivită imediat. Nu este vorba doar despre, despre programe aici. Acest lucru se manifestă și în alte părți. Reflexul inițial este întotdeauna de a face reducere acolo unde este mai ușor, de pildă cercetare și dezvoltare, investiții și să majorezi acolo unde este mai ușor să majorezi, de pildă TVA-ul, uh, impozitele, piața muncii și așa mai departe. Uh, trebuie să, dacă vrei să ai un sistem fiscal mai bun, trebuie să, îmbunătă- să îmbunătățești capacitatea autorităților fiscale de a percepe impozite. și de la gospodăriile bogate, de la companiile bogate, este vorba și de echitate în ceea ce se perceperea impozitelor. Toate aceste lucruri sunt departe de a fi perfecte, bineînțeles. Asta pot să vă spun deocamdată. În ceea ce privește sectorul privat, uh, dacă uh, oferă destul ajutor sectorul privat, da, lucrurile stau mai bine acum decât acum un an, dar uh, cred că va mai fi nevoie de timp până vom mai avea un sector al exporturilor viabil care să poată crește cum trebuie. Ne puteți explica de ce sectorul privat o duce mai bine? Pentru că condițiile de finanțare sunt mai bune. Accesul la credit uh, este mai, mai bun acum decât acum un an. Condițiile de finanțare, deci, s-au îmbunătățit. Aș dori acum să răspund întrebării pe care mi-ați adresat-o cu privire la situația din alte țări, la discrepanțele din alte țări. Nu am avut timpul să discut despre alte țări, dar previziunile în Grecia au uh, fost eronate față de alte țări în Irlanda. Previziunile de la începutul troicăi s-au uh, îndeplinit în aproape 100%. În Irlanda, programul și uh, previziunile au fost aplicate 100%, dar uh, în Grecia situația a fost alta și previziunile nu au fost respectate. Apoi, în ceea ce privește exporturile, da, domnul Reichenbach a vorbit despre semne recente din 2013, despre îmbunătățirea din uh, ceea ce, în ceea ce privește exporturile, dar noi l-am uitat la întreaga perioadă de programare și la previziuni și rezultate. Ne dăm seama, pe baza acestei estim- estimări, că exporturile Exporturile nu înregistrează progres și au fost foarte slabe. Nu s-a înregistrat o creștere semnificativă a exporturilor, dar acum, chiar acum, în momentul de față, sectorul turismului își revine puțin. Nu, nu, știu, nu știu ce să vă spun, nu am analizat situația. S-ar putea ca așa să stea lucrurile, dar pe, pe parcursul perioadei de programare, exporturile, vreau să spun că nu au um, înregistrat o situație prea bună. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, uh, domnule Wolf, pentru faptul că ați răspuns uh, succint acestor întrebări grele. Mă uit acum uh, la ceas și trebuie să, vă spun că trebuie să încheiem lucrurile noastre, trebuie să plec la 12.30 și nu numai eu. Dau acum cuvântul lui Iorgo pentru unele remarce de încheiere. 30 de secunde. Mulțumesc. În raportul Troicăi, vom uh, avea uh, minus 30% de creditare în sectorul privat anul acesta. Cum puteți să spuneți că lucrurile se îmbunătățesc? Puteți uh, da un răspuns scurt de 30 secunde sau un minut? Trebuie să recunoaștem că ratele dobânzilor au scăzut. Nu am spus cât de mult s-a îmbunătățit situația, dar s-a îmbunătățit fiindcă condițiile de finanțare în general s-au îmbunătățit. Condițiile de finanțare pentru guvern, uh, rata dobânzilor a scăzut puțin, dar sunt de acord. Uh, nu, nu este vorba despre o îmbunătățire semnificativă. Mulțumesc foarte mult, domnule Wolf, mulțumesc tuturor celorlalți vorbitori. Dau acum cuvântul uh, domnului raportor Eh, Iorgo Șațimacachis. Mulțumesc, Mihail, mulțumesc pentru că ați spus foarte clar că eh, Troica a eșuat de două ori, așa cum ați spus și dumneavoastră. Iar aici revenim la lipsa de legit legitimitate democrată. că Troica și noastră ați eh, descris situația, uh, Uh, comisia uh, răspunde în cadrul Troicăi uh, așa cum trebuie, nu, în calitate de comisie, de colegiu al comisarilor și nu ia decizii care să fie controlate de Parlamentul European. Deci aici este vorba de un guvern din umbră, unde toată lumea se ascunde, se ascunde după cineva. Nu știm până la urmă cine a luat decizia, FMI-ul, grupul operativ, Troica, eh, Banca Centrală din Troică, cine? Sau mă uit la doamna Gresle. Aceasta este o, e o teorie germană a nemților. Nu știm până la urmă cine trage sforile. Iată de ce trebuie să mulțumim din suflet domnului eh, Reichenbach că a venit eh, aici și, și a făcut ceea ce ați cerut și dumneavoastră, și anume Uh, o, o suprave- o, un exercițiu de, supra- de supraveghere din partea Parlamentului European. Și mă bucur foarte mult că ați venit aici cu, cu echipa dumneavoastră pentru a discuta cu noi. Speram să putem fi mai deschiși în această discuție, dar e un început. E un început uh, și este foarte important. De ce? Fiindcă noi pierdem uh, încrederea cetățenilor europeni în acest proiect banii sunt o resursă uh, precară și cheltuim, uh, asta facem în fiecare an, uh, doamna Gresle, doamna Ayala Sender, în fiecare an, în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, ne dăm seama că ne confruntăm cu multe riscuri, cu, cu o sumedenie de erori din partea statelor membre, dar ne dăm seama că nu se exercită destul control din partea comisiei. Am schimbat oarecum lucrurile, am dat comisiei instrumentele necesare pentru a opri această, a pune capăt aceste situații, ceea ce s-a întâmplat și mă bucur foarte mult că datorită activității noastre, unele state membre ca România, de pildă, au venit la Bruxelles și au întrebat uh, unde sunt banii. Comisia a spus gata, nu mai sunt bani, întrerupem plățile, fiindcă Parlamentul European ne-a spus să întrerupem plățile. Deci funcționează exemplul Greciei, uh, grupul operativ pentru Grecia, nu, nu e vorba doar de ceva ce se limitează la această țară. Așa cum a spus domnul Reichenbach, în uh, acest caz s-au dat resurse mari unui stat membru pentru, a ajut, pentru a-l ajuta să uh, iasă dintr-o uh, situație de criză, fiindcă în momentul în care există probleme cu fondurile de coeziune și așa mai departe, nu putem să rezolvăm, să nu se rezolvă problemele uh, cu banii contribuabilor, atunci înseamnă că e o harababură. Noi am încercat să ajutăm o țară, am ajutat, încercat să ajutăm o țară să, să devină mai eficientă. Domnul Rahim uh, spune că mm, într-un an, cam așa, așa ați spus, nu? Că într-un an ne așteptăm ca aceste cifre foarte urâte, rata șomajului 27%, rândul tinerilor 62%, ne așteptăm ca aceste procente să scadă. Ne așteptăm ca economia să o ducă mai bine, fiindcă e, asta, a, la asta văd oamenii în economie reală. Deci mă refer aici la ce a spus dumneavoastră, domnule Reichenbach. Mă refer la... Nu ați spus asta? Schimbare structurală. Deci 32 de luni după începerea activității grupului operativ. Iată, de asta doream să vă spun că trebuie să înțelegem că noi facem aici, întreprindem aceste acțiuni în numele cetățenilor europeni, de, aceea, de aceea poate ar trebui să ne întâlnim uh, pe viitor, fiindcă grupul operativ ar trebui uh, să redemareze economia, să nu, nu să fie doar prezent acolo în proiectele europene, să creeze, să genereze locuri de muncă, nu să facă doar schimb de bune practici și să ia acțiuni concrete mai degrabă decât să publice rapoarte și să aibă un efect real asupra vieții cetățenilor greci, fiindcă și ei sunt cetățeni europeni ca noi toți. Vreau să mulțumesc tuturor, vreau să mulțumesc secretariatului pentru organizarea acestui eveniment. Iată, a durat ceva timp, dar cred că a fost încununat cu succes. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, Iorgoș. Uh, știm că uh, ești un raportor foarte activ. Mulțumesc tuturor participaților, mulțumesc în calitate de președinte al comisiei noastre, mulțumesc domnului Reichenbach, domnului Manos, domnului Popens, domnului Jorgensen, domnului Knappen și domnului Wolf. Mulțumesc lui Iorgoș Ceațimakakis pentru organizarea acestei reuniuni. Cred că noi, Comisia pentru Control Bugetar, am pus punctul pe I aici cu acest subiect foarte important și ne-am dat seama că cadrul instituțional în forma sa actuală trebuie schimbat, ar trebui schimbat și ne-am dat seama că nu s-au cheltuit s-au cheltuit bani europeni în Grecia, iar la nivel european nu avem încă competențele necesare pentru a face ceva și vreau să conchid spunând ce a spus domnul Wolf. Este interesant că a fost atins obiectivul privind deficitul bugetar. Acest lucru reprezintă un mesaj important. Obiectivul deficitului bugetar a fost atins dar uh, au fost costuri în economia reală și în alte sectoare, iar întrebarea care se pune acum pentru noi și pentru alte comisii este cum putem să îmbunătățim situația și cum putem ajuta Grecia să îmbunătățească lucrurile și în alte sectoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și uh, sper să ne mai întâlniți altundeva. Suspendăm ședința până în această după masă, când ne vom întâlni din nou. Vă mulțumesc!